Uh, Mulțumesc pentru că v-ați alăturat nouă în această după-amiază. Am așteptat puțin să mai vină și alți colegi care nu știu pe unde sunt. Însă mă bucur că avem ocazia astăzi să-l primim pe Ministrul uh, pentru Educație din președinția Elenă, <clears throat> Ministrul pentru Educație și Culte Bun venit așadar și cred că vă vom da curântul imediat pentru a ne spune ce vă propuneți în următoarele șase luni. Nu e o perioadă prea lungă, nu puteți schimba lumea în șase luni, însă ați uh, ținut legătura cu președinția lituaniană și cu cea italiană, așa că ne puteți spune ce ați pregătit împreună cu fosta președinție. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o onoare să mă aflu aici. Sper că veștile pe care le-am auzit nu sunt adevărate. Dumneavoastră veți părăsi Parlamentul. Ei bine. Vreau să vă felicit pentru perioada îndelungată în care ați fost aici. Cultura și educația reprezintă o politică importantă pentru Europa în ansamblu și vă urăm toate cele bune pentru cariera dumneavoastră viitoare. Αξιότιμοι chirie Ευρωβουλευτές. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, este o onoare deosebită să mă aflu astăzi aici, în Parlamentul European, pentru a vă prezenta prioritățile președinției elene în ceea ce privește educația și tineretul. Încep prin a sublinia faptul că educația constituie esența eforturilor noastre care are în vedere viitorul nostru comun, dar și promovarea valorilor noastre comune. Însă tinerii noștri trebuie să învețe și abilitățile și competențele pentru a-și îmbunătăți șansele de a găsi un loc de muncă. Plecând de la acest lucru, președinția Elen, împreună cu statele membre, cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană, își propune să promoveze concret obiectivele Uniunii în acest domeniu. Doamnelor și domnilor, ne confruntăm cu niște dileme sociale care vizează atât conținutul cât și calitatea învățământului. Dar e vorba și de nivelul organizatoric, structura învățământului în un context mai amplu de criză mondială. În orice caz, cerințele actuale ne fac să creăm o cultură a educației care pune accentul este un proces de educație îndelungat, care începe cu perioada preșcolară până la vârsta a treia și care acoperă toate tipurile de educație și formare și care se inspiră de la, din principiile umaniste ale egalității și coerenței sociale. În pofida semnalelor pozitive de relansare economică în Europa, știm că mai rămân multe de făcut pentru a putea să combatem uh, efectele negative ale crizei care au lovit în special tinerii, segmentul cel mai vulnerabil al populației noastre active, pentru că e vorba de un șomaj mediu în rândul tinerilor de circa 23%. În anumite state membre există un șomaj în rândul tinerilor care depășește chiar 50%, ca de pildă în țara mea și sunt uh, afectați în special cei care dispun de mai puține competențe. Și trebuie subliniat că 20% din populația activă are un nivel de competențe foarte scăzute. Și mulți nu dispun de capacitatea de a utiliza uh, tehnologiile noi. Iată deci că încercăm să demarăm un pachet care să îndeplinească acest deziderat de a combate șomajul și lipsa de competențe. Și asta în cadrul cursurilor de formare. Iată, una din prioritățile președinției uh, elene în ceea ce privește educația tinerilor, care se bazează pe mai mulți piloni. Garanția calității la toate nivelele de educație și formare. În al doilea rând, eficacitatea procesului de învățământ, o formare inovatoare dublată de coeziune socială și capacitatea de a promova și spiritul antreprenorial în rândul tinerilor. În ceea ce privește garanția calității la toate nivelele procesului de învățământ, noi știm că această calitate se bazează în special pe un transfer uh, foarte bun al informațiilor. Acest lucru garantează succesul și acest lucru ar permite tuturor statelor membre din Europa să depășească provocările cu care ne confruntăm în momentul de față pentru a ne menține competitivitatea. Și astfel Europa își va putea păstra poziția în lume și anume un rol de protagonistă autentică pe scena mondială. Garanția de calitate în procesul de învățământ necesită dezvoltarea unor metode uh, noi și inovatoare de formare. Prin urmare, trebuie ca și cadrele didactice să fie în măsură să poată promova aceste noi metode de informare și de învățare. Pentru că, evident, uh, cadrele didactice au un rol crucial. Consiliul a redactat în 2009, în ceea ce vrește formarea uh, profesorilor, un astfel de program și și președinția cipriotă a avut în vedere acest aspect, iar președinția lituaniană a vizat uh, tema leadership-ului în cadrul procesului de uh, formare. Și trebuie să abordăm și noi această temă, ținând cont de provocările majore care trebuie depășite în cursul acestui exercițiu. Sigur că există multă susținere în ceea ce privește uh, cadrele didactice în statele membre, dar <clears throat> lipsesc politicile uh, cuprinzătoare uh, în, și, de asemenea, lipsesc politicile în ceea ce privește uh, materiile specifice și dezvoltarea uh, Um, profesională permanentă la nivelul cadrelor didactice. Deci, inovarea și îmbunătățirea procesului de învățământ uh, constituie priorități. La fel și președinția irlandeză a abordat această uh, chestiune. De asemenea, este important ca sistemele de educație să garanteze o mai bună inserare pe piața muncii și, de asemenea, și um, competențele practice prin intermediul unor stagii de ucenicie. Formarea cadrelor didactice reprezintă un element uh, esențial al procesului de învățământ și în acest sens vom coopera cu partenerii noștri pentru a promova calitatea la toate nivelele de formare, pentru că aceste două elemente se leagă și sunt complementare între ele. O altă prioritate o reprezintă garanția de a avea o mai bună eficacitate și, de asemenea, o mai multă mobilitate pentru a găsi locuri uh, de muncă. Știm cu toții că într-o economie globalizată totul depinde de capacitatea de a își însuși cât mai multe competențe. Trebuie să fim în măsură să oferim un proces de formare eficient care să țină pasul cu cerințele pieței muncii. Iată deci Președinția uh, Elena demarează la începutul unui nou cadru financiar multianual. Va exista un nou program Erasmus și o nouă generație de fonduri structurale care vor fi esențiale în ceea ce privește uh, formarea. Trebuie susținute investițiile pe termen lung, trebuie să ne concentrăm asupra dezechilibrelor, trebuie să susținem cadrele didactice, directorii de școli, formatorii formatorilor și, de asemenea, trebuie să susținem și crearea de uh, mijloace de educație deschise și de cursuri pe internet. Aceste noi modele au sporit în mod uh, uh, important ca posibilitatea de a avea acces la cursuri de formare și posibilitatea de a învăța oriunde, orice, prin intermediul acestor uh, instrumente. Apariția acestor uh, noi modele de uh, învățare, ca de pildă faimoasele MOX, care sunt lecțiile prin intermediul internetului, vor duce la o competitivitate uh, și o concurență mai mare între diferitele centre de excelență din lume. Astfel, studenții vor putea fi mai mobili, iar cei care oferă informațiile vor putea să-și ofere serviciile și în alte țări, nu doar în țara de origine. Și acest lucru duce la creșterea ofertei uh, de formare. De aceea, noi susținem inițiativa Comisiei de uh, a deschide um, educația, garantând astfel competențele digitale. Este vorba de o inițiativă reală pentru noi, pentru că se prevede că 90% din locurile de muncă din viitor vor depinde, cel puțin în parte, de cunoștințele și competențele digitale. În zilele noastre, doar 25% dintre elevii de 9 ani merg sau frecventează școli unde există și materiale didactice digitale. Și majoritatea uh, elevilor din statele membre nu folosesc uh, deloc manuale digitale sau alte instrumente de formare și învățare digitale și acest lucru trebuie contracarat. <clears throat> De dar și în acest domeniu trebuie garantată calitatea, uh, drepturile de autor și accesibilitatea acestor mijloace pentru toți. În paralel, va trebui să ne aplecăm și asupra așa numitelor language uh, benchmarks, uh, valorile de referință pentru învățarea de limbi străine. Și de asemenea, și aici accentul se pune pe garantarea calității. Competențele lingvistice reprezintă competențe cheie care facilitează mobilitatea și îmbunătățesc accesibilitatea cetățenilor noștri pe piața muncii și facilitează dialogul multicultural. În actualul uh, context economic pe care îl cunoaștem prea bine cu toții, o educat, legislație uh, îmbunătățită în ceea ce privește limbile străine va duce la uh, șanse mai mari pe piața muncii. Uh, în acest sens și Comisia a prezentat un index lingvistic în 2012, așa numitul Language Benchmarks și pe baza acestuia până în 2020 50% dintre studenții noștri Um, ar trebui să cunoască măcar o limbă străină suficient de bine. Și 70% din uh, elevii uh, de la gimnaziu să cunoască și o a doua limbă. Acest lucru ar duce la o mai mare mobilitate și și politicile naționale ar putea valorifica mai bine um, acest potențial. În ceea ce privește tineretul, președinția Elenă pentru a facilita inserția socială a tinerilor, care reprezintă de fapt un obiect respectiv primar a trioului președințiilor, celor trei președinții, dorește să contracareze acest flagel al șomajului în rândul tinerilor și uh, să uh, promovăm uh, spiritul antreprenorial în rândul tinerilor. Și vom încerca de asemenea să promovăm și o rezoluție la nivelul Consiliului pentru pentru un dialog bine structurat cu tinerii care să vizeze și incluziunea socială. A, pentru a aprofunda a, acest dialog, a, vrem ca toți tinerii să poată participa la această procedură și evident că vom consolida și dialogul între statele membre în ceea ce privește a, prioritățile tematice pentru tineret. Iată deci că în cursul acestei președinții vor exista foarte multe întâlniri uh, pentru a um, găsi acest echilibru între competențele care sunt cerute de piață și ceea ce se învață în școli. În ceea ce de asemenea, activități care să vizeze și clasificarea universităților, precum și altele și, bineînțeles, uh, ați fi bineveniți uh, și dumneavoastră să participați la aceste întâlniri. Doamnelor și domnilor, educația în Europa reprezintă un element fundamental pentru cercetare și pentru transmiterea cunoștințelor. Este un element esențial care promovează coeziunea socială, dar și dezvoltarea profesională este într-un fel oxigenul Europei, a societății noastre, pentru viitorul unor cetățeni responsabili care să facă față noilor provocări într-un context internațional concurențial. Educația reanimă idealurile europene și creează o Europa capabilă să facă față acestor provocări, în special în acest context dificil al crizei cu care ne confruntăm. În numele președinției elene aș dori să aduc calde mulțumiri președinției irlandeze și lituaniene, tuturor partenerilor noștri, Parlamentului European și Comisiei Europene pentru buna colaborare din perioada de pregătire. Sunt sigur că această colaborare va continua și în cursul președinției noastre și vă putem asigura că vom face tot ce ne stă în putință în această în acest scurt interval de timp al președinției noastre pentru a ne aduce contribuția la atingerea obiectivelor comune în domeniul educației și al tineretului, pentru Europa a învățării, a cunoștințelor și a valorilor. Mulțumesc! Eh. Mulțumesc, domnule ministru. Ascultându-vă, am senzația că la nivelul Consiliului de Ministri, lumea se gândește într-adevăr la educație. Dacă acestor demersuri le vor urma și fapte concrete, ne-am bucura. Pentru că astăzi și ieri am avut o dezbatere cu privire la noile tehnologii și uh, resursele educaționale deschise. Domnul Ivan este raportorul uh, comisiei noastre și Aici am putea veni și noi cu sugestii și am senzația că dacă vă știm de partea noastră, putem fi siguri că aceste lucruri se vor discuta și la nivelul Consiliului și că și colegii dumneavoastră din diferitele state membre vor încerca să dea curs acestor sugestii în statele lor. Pentru că doar atunci vom putea atinge obiectivele pe care le-ați enumerat dumneavoastră uh, aici în prezentare. Mulțumesc și pentru colaborarea dumneavoastră din ultimii ani cu președinția lituaniană, dar și cu cea irlandeză, în ceea ce privește tema Erasmus+. Plus. Știu că a fost nevoie de eforturi și din partea Consiliului pentru a face concesiile necesare Parlamentului, de care acesta a avut nevoie pentru a putea adopta acest program. Însă cred că am ajuns în final la un text foarte bun și sper că și Comisia Europeană va găsi o bună metodă de aplicare. Pentru începerea dezbaterii, doamna Marie Sanchez Schmidt. Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt de acord cu ceea ce ne-ați spus. Aveți dreptate. Dacă prioritatea afișată a președinției Elene pentru educație și formare se realizează și dă rezultate, bineînțeles că suntem cu toții de acord cu asta. Și asta din motive care țin de șomaj, care este foarte uh, ridicat, mai ales în rândul tinerilor, și pentru că uh, constatăm în fiecare zi uh, euroscepticismul din majoritatea statelor uh, europene. Așadar, prioritatea acordată formării, uh, educației, este un element major în lupta cu aceste fenomene cu care se confruntă Europa noastră astăzi. Bineînțeles, mai există dificultăți economice cu care se confruntă Grecia și alte state din Sud, printre care și Franța avem și noi un șomaj uh, al uh, tinerilor care depășește 25%, uh, deci trebuie să luptăm împotriva acestui flagel. Eu sunt la bază învățătoare și pot să spun că sunt convinsă de faptul că cheia se găsește în educație și în formare. Și asta începând cu cele mai tinere vârste. Astăzi tinerii sunt disperați și acest lucru uh, este unul exploatat de extreme. Aveți uh, provocări cu care vă confruntați. Acum, uh, în această președinție, este perioada în care demarează bugetul și alte programe extrem de importante pentru tineri de care ne ocupăm noi aici în această comisie. Mai întâi Erasmus+, Plus. Mi se pare că am auzit menționate cuvinte precum mobilitate, E bine, mobilitatea se datorează acestor tipuri de programe și uh, ține de noi și de statele membre să pună în aplicare aceste programe. Sperăm că vor fi accesibile și încă foarte repede uh, tinerilor. Adesea, Europa este acuzată de o mare uh, lentoare. Prin urmare, dumneavoastră trebuie să demonstrați că tot ceea ce am propus în pregătirea acestor programe, care vizează simplificarea și eficacitatea pe care ni le dorim, ei bine, uh, dumneavoastră trebuie să demonstrați asta pe durata președinției, pentru că este o președinție care demarează odată cu aceste programe. Este și președinția campaniei uh, um, europene, a reînnoirii diverselor uh, foruri, așadar trebuie să transmiteți un astfel de mesaj. Îmi amintesc că ați spus adesea că fondurile structurale trebuie să ajute educația, că sunt mijloace noi eu una am fost raportoare din partea partidului meu pentru acest regulament. Am urmărit timp de 2 ani ce s-a întâmplat cu acest uh, regulament și pot să spun că e clar că educația și uh, uh, formarea trebuie însoțite uh, prin aceste fonduri care ar trebui să le aibă în minte. Ceea ce facem noi uh, aici în această comisie este foarte important. Vorbim de zeci de miliarde de euro din fonduri structurale care să însoțească educația și formarea profesională. Formarea profesională este mai puțin recunoscută asta decât formarea universitară, dar trebuie spus că în uh, programele noastre se realizează legături între educație și mediul de afaceri. E clar că cele două lumi trebuie uh, apropiate. Formarea pe care trebuie să o oferim noi trebuie să se apropie de nevoile de pe piața muncii. Avem uh, cifre uh, care ne arată câte locuri de muncă nu uh, găsesc ocupanți, câtă vreme șomajul uh, este atât de ridicat. Iar vorbeam despre e-learning, dumneavoastră ați menționat și MOC. Cred că sunt nou, noi forme de învățare și ar trebui să folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a le pune în aplicare. Uh, Vorbim aici despre accesul la noile tehnologii, chiar și în teritoriile cele mai îndepărtate ale Uniunii Europene. Iar în ceea ce privește uh, formarea, e bine că uneori există întârzieri în uh, anumite state pentru că învățătorii, profesorii încă nu sunt obișnuiți să folosească aceste instrumente uh, electronice uh, pentru a putea apoi uh, stăpâni uh, bine conținutul acestor uh, uh metode. Trebuie să ne gândim și la formarea pe toată durata vieții, o formare formală. Microfonul vorbitoare nu funcționează. Merci, ça marche. Euh, vous avez aussi mentionné Ați menționat și un alt element important pentru mobilitate, recunoașterea calificărilor profesionale și mai ales a celor care se leagă de noile tehnologii. Voi încheia spunând că, pentru că sunt învățătoare, constat faptul că formarea învățătorilor uh, adesea în diverse state este un subiect care încă ne preocupă. Nu avem însă o formulă magică pentru aceste uh, tipuri de formări, dar e clar că trebuie să uh, alocăm timp și metode și bani uh, pentru a putea uh, să ne îndeplinim acest obiectiv. E clar că uh, totul însă se rezumă la aceste câteva priorități. Mulțumesc. Mulțumim, Marie uh, Tereză. Doamna Palia de le are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, vă mulțumim că ați venit. Toate cele bune în următoarele șase luni. Trebuie să recunosc că uh, am uh, citit uh, propunerile dumneavoastră în detaliu și suntem de acord cu majoritatea acestora. Știu că va fi greu să le puneți însă în aplicare. Eu voi fi succintă. Doream doar să fac un comentariu care ar putea afecta mai degrabă comisia decât pe dumneavoastră, dar poate și dumneavoastră puteți face ceva. Erasmus Plus un proiect marginea căruia am muncit mult, mai ales noi în această comisie. Din păcate, nu a fost uh, tradus în nicio altă limbă, se găsește doar în limba engleză. Știu că Grecii au încercat să traducă înșiși acest uh, document, însă aș dori să întreb Comisia oare se poate asigura că acest document este tradus așa cum trebuie în toate limbile oficiale? Apoi, în ceea ce privește internaționalizarea universităților, E bine, aș dori să subliniez un risc care a apărut ca urmare a crizei. Uh, și poate din cauza că oamenii consideră că pot să iasă din criză doar dacă sunt bine pregătiți. Și asta pentru a îndeplini anumite criterii care nu țin cont de trecut. Europa este mama științei. Dar, din păcate, științele umaniste nu sunt promovate suficient. Cred că ar trebui să promovăm științele știința și cercetarea, n-am reușit încă să facem acest lucru. Mă întrebam dacă n-ați putea face o propunere în cadrul Consiliului pentru a da un mandat Comisiei să redacteze un document astfel încât noi să putem susține știința. Noi ne dorim să ne putem păstra valorile. Iar apoi, o a treia întrebare, uh, se fac tot felul de reduceri în acest moment, uh, reduceri bugetare, reduceri uh, din bugetul educației și asta ca rezultat al crizei economice majore, mai ales în sudul Europei. Având în vedere ce programe ambițioase avem, oarecum Dumnezeu o să reușim să le punem în aplicare și cum am putea ajunge vreodată la Erasmus 3. Doamnă președinte. Three minutes, okay. Pani Domnule ministru, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare și să vă spun că E reconfortant tot ceea ce ați menționat uh, atunci când vine vorba despre obiectivele pe care le aveți în domeniul educației, adică să folosiți orice ocazie care include noile tehnologii moderne. Tot <clears throat> pachetul uh, când vine vorba de uh, educația timpurie. Acțiunile pe care le-ați menționat ar trebui să favorizeze integrarea tinerilor pe piața muncii e un obiectiv pe care noi îl considerăm foarte important în toate discuțiile pe care le purtăm. Noi avem uh, legile necesare, vorbim despre buget, însă măsura în care legislația noastră este transpusă în statele membre uh, variază. Și știm că statele membre ar trebui să fie tratate individual din această perspectivă dar ar fi foarte important ca dumneavoastră să deveniți purtătorul de cuvânt al acestui Parlament și al Comisiei noastre atunci când vine vorba despre obiectivele ambițioase din domeniul educației. Cred că avem foarte multe bunuri pe care le putem uh, folosi pentru a grăbi acest proces. Erasmus este un astfel de exemplu, este un succes major. Colegul nostru raportor știe foarte bine cât de mult am luptat pentru asta. Am primit 50% uh, uh, sporirea fondurilor uh, pentru anii care vin, deși bugetul ca atare a fost redus. Până la urmă, totul se reduce la modul în care vor fi folosiți acești bani și uh, trebuie să vedem cum va fi promovat programul. Avem peste 50 de miliarde acum uh, pentru Erasmus, însă programul trebuie promovat adecvat pentru ca fiecare școală și fiecare elev să știe de uh, acest program. Trebuie să știe oamenii că există aceste posibilități pentru a putea să le folosească, pentru a schimba bune practici și așa mai departe. În ceea ce privește instruirea profesională, din nou avem exemplul german, care este unul foarte bun. Șomajul în rândul tinerilor este foarte redus în Germania. Până urmă nu vorbim doar despre o economie sănătoasă, ci despre un uh, sistem întreg care uh, permite reducerea șomajului în rândul tinerilor la 8%. E foarte important să vă reamintiți faptul că vocea dumneavoastră și vocea altor miniștri ar trebui să se facă auzită. E important să subliniez faptul, să subliniez faptul că e important să se investească în competențe și în calificările uh, pentru profesori, mai ales când vine vorba despre noile tehnologii. Este important să ne pregătim profesorii să poată să facă față unor noi noi provocări, iar putea folosi aceste tehnologii pentru a spori propriile calificări. Știm că ministrii educațiilor nu sunt uh, neapărat uh, întotdeauna foarte conștienți de modul în care pot fi folosiți banii europeni. Deci e important ca dumneavoastră să uh, deveniți un purtător de cuvânt și din această perspectivă. Sunt uh, sigur că miniștrii educației din Europa vor lansa o nouă campanie de informare pentru a ne ajuta să atingem acest obiectiv. Se pot folosi banii disponibili pentru obiectivele pe care le aveți dumneavoastră și noi în aceeași măsură. Mulțumesc ultimul uh, vorbitor din prima rundă de întrebări, doamna Paliadeli. <laughs> Again. Thank you, Mrs. President. Doamna Copa, aș dori să salut prezența domnului ministru, mă bucur că este alături de noi. Aș dori să-i uh, Uh, urez din suflet mult succes pe durata președinției Elene. Este o perioadă foarte dificilă. Domnule uh, ministru, marea problemă a tinerilor în Europa, după cum ați spus, este șomajul. Uh, în Grecia această cifră ajunge la peste 62%. Este o valoare fără precedent. Există niveluri ridicate ale șomajului și în alte țări din sudul Europei. Aceste cifre reprezintă o provocare pentru state mai ales uh, pentru cele care se află în josul listei uh, în ceea ce vește cifra șomajului. Așadar, este foarte important să se promoveze noi inițiative în domeniul educației, noi oportunități pentru tineri. Trebuie ca toate aceste oportunități să aibă o față umană, trebuie să aducă un licăr de speranță. Acest lucru este mai ales important într-un an electoral în care uh, s-ar putea să uh, Uh, ajungem să avem cel mai uh, prost Parlament uh, European care exista vreodată dacă numărul euroscepticilor va crește în acest for. Cei care redactați aceste politici ați putea să faceți cumva încât să transmiteți un mesaj de speranță tinerilor. Mulțumesc. Domnule ministru, dacă aveți un răspuns scurt la toate aceste întrebări, vă rog μια θεματική η οποία διατρέχει οριζόντια και τις τέσσερις ερωτήσεις. Mi se pare că toate aceste întrebări au o temă comună și întrebarea doamnei Sanchez Smith și întrebarea doamnei Achiadeli și a doamnei Copa, toate uh, au un fir comun și o să răspund la această chestiune principală pe care a ridicat-o toată lumea și anume șomajul în rândul tinerilor. Cum putem lupta cu această problemă. Toate studiile au arătat, studiile OECD sau făcute la nivel local și național, au arătat că există un dezechilibru între <clears throat> capacitățile profesionale de care tinerii au nevoie ca să primească, să obțină o slujbă și se întrebe pe piața muncii, pe de-o parte, și ceea ce oferă școlile, pe de altă parte. Trebuie să examinăm această chestiune și să vedem cum putem rezolva această problemă. Și în al doilea, al doilea lucru, uh, l-a spus doamna Sanchez Smith, uh, pregătirea uh, profesională, școlile profesionale. Țara mea este un exemplu clasic. A existat o mentalitate generală că trebuie să-ți trimiți copiii la universitate, toți devin medici sau ingineri și asta e tot ce trebuie. Dar cred că trebuie să folosim noi tehnologii în, așa fel încât să uh, tinerii să nu le considere a doua alegere, deci ca acești oameni să dorească să studieze aceste noi tehnologii și să avem un sistem de educație bun care să ofere uh, capacități profesionale tinerilor și atunci când aceștia termină școala să poată primi un loc de muncă și ați menționat uh, motoul începește educația, motoul german. Cred că motoul german este o alegere interesantă, pentru că, pe de o parte, aveți sistemul educațional și putem implica în acesta și partenerii sociali și forțele uh, pieței. Alianța pentru ucenicie este uh, un lucru care ar trebui aplicat și în țara mea. Noi am decis să creștem nivelul acestei școli, acestui tip de școli și să ne uităm și la școlile tehnologice, școlile secundare tehnologice, pentru a face legătura între piața muncii și tinerii din școlile noastre, pentru ca piața muncii să le devină mai accesibilă. Asta este o politică care ne va da speranțe dacă o vom urma într-un mod stabil. Un al doilea lucru pe care l-ați menționat, doamnă Sanchez-Smith, este este ce legat de fondurile structurale. Sunt complet de acord, ați vorbit și despre Erasmus și despre posibilitățile de acolo și adevărat că uh, pentru că traversăm o perioadă de criză sau în ciuda acestui fapt, am reușit să creștem bugetul în mod considerabil, deci asta ne dă mai multe oportunități. Sper că este o chestiune procedurală, domnule Paiadele, faptul că, doamnă Paiadele, mă scuzați, Sper că Erasmus va fi tradus foarte curând, procedura va fi tradusă foarte curând și sunt de acord cu ceea ce ați spus în legătură cu științele umaniste. E partea abordării noastre generale față de cunoaștere, pentru că cunoașterea este mult mai largă decât pur și simplu să dai oamenilor capacități, abilități. Ea trebuie să creeze caractere și să pregătește oamenii, să pregătească oamenii pentru viață. E mult mai mult decât niște simple uh, capacități profesionale. Deci trebuie să punem accent pe științele umane, dar, pe de altă parte, toate studiile au arătat că există o deficiență în alte științe, există lipsă de capacități în ce privește matematica, de exemplu. Și cred că trebuie să examinăm dificultățile pe care copiii le au la matematică. Și în uh, proiectul legislativ pe care tocmai l-am adoptat am uh, întărit studiul uh, științelor clasice și al matematicii. Însă, începește științele umaniste, există o deficiență, iar în privința terilor bugetare la educație, din nefericire, trăim într-o perioadă în care criza economică a afectat și educația. Totuși, dacă adoptăm o guvernanță rațională a resurselor, putem evita să punem în pericol calitatea educației. Din nefericire, în Grecia am fost afectați foarte mult de recesiune și n-am putut să lăsăm sistemul educațional uh, în afara reformelor financiare și a terilor financiare, dar dacă planificăm rațional, vom putea să contribuim la ajustările financiare fără fără să afectăm calitatea. Am făcut reforme substanțiale educația trebuie să primească mai multe fonduri, e nevoie de o creștere a bugetului, dar în același timp trebuie să nu pierdem bani, astfel încât un management rațional al resurselor este necesar. Asta cred că a fost tot ce aveam de spus. Domnul Angurakis. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. O să mă întorc la fondurile cheltuite pe educație, mai ales educația în sistemul public. Și nu e cazul doar în Grecia. La fel, lucrurile se înrăutățesc peste tot în Europa. Și condițiile uh, par să se întoarcă la evul, cele din evul mediu, așa cum uh, știți, uh, doamnă președinte și domnule ministru, nu avem doar tineri șomeri uh, unii oameni s-au descurcat foarte bine în criză. Multinaționalele, cei bogați, marele capital, în ciuda crizei, unii oameni se îmbogățesc și mai tare. Și acest lucru se întâmplă pentru că Uniunea Europeană și politicile Uniunea Bancară, semestrul european, pactul de stabilitate și creștere, uh, ajută acest lucru și prin educație Uniunea Europeană a contribuit la această situație, la înrăutățirea acestei situații. Domnul ministru a spus un lucru care nu are nicio bază. A spus că în Grecia, pentru că familiile vor să-și trimită copiii la universități, de aceea suferă școlile profesionale. faptul că oamenii își trimit uh, copii la universitate față de ce se întâmpla pe vremea huntei militare și a dictaturii e un lucru bun. Mai ales când vorbim despre nevoia de a avea capacități profesionale uh, crescute. Însă ce este adevărat în legătură cu Uh, școlile profesionale și cu șomajul de de tineri este că nu există locuri de muncă pentru acești oameni. Deci nu, problema nu este că nu e neapărat la sistemul educațional, problema este că nu există locuri de muncă. Și nu e o problemă legată de faptul că sistemul educațional nu este adaptat nevoilor uh, afacerilor capitaliste. Dacă asta ar fi adevărat, atunci cum se face că 60% dintre șomeri sunt tineri? pentru că ei sunt mai aproape de nevoile pieții decât uh, persoanele mai în vârstă. Deci problema pentru mine este că nu există locuri de muncă și nici nu vor fi în viitor. Cred că știți că uh, chiar dacă economia își va reveni pe creștere, șomajul va fi uh, o trăsătură permanentă a Greciei și altor țări, pentru că așa funcționează societatea capitalistă, oamenii sunt aruncați pe stradă, în stradă, pentru că nu mai e nevoie de ei. Și acum mă întorc la modelul de educație care este reprodus. Este un accident că ați spus de două ori, oare, este oare un accident faptul că ați spus de două ori, faptul că unul dintre obiectivele educației este pregătirea tinerilor pentru antreprenoriat, să-i transformăm în oameni de afaceri? Asta ați spus. De aceea cred că ne întoarcem la perioada evului mediu antreprenori și societatea, în, și societatea capitalistă, în societatea capitalistă sunt cei care exploatează oameni. Vrem să transformăm majoritatea tinerilor în oameni de afaceri, mă îndoiesc că se va face asta. Nu pot. Pentru că criza capitalistă distruge afacerile, distruge companiile. Uitați-vă la Grecia, sunt zeci de exemple, dar cred că asta vreți și asta este o reflexie a societății noastre, a societății care uh, exploatează o societate capitalistă și dumneavoastră uh, lucrați ca să creați prototipuri de noi exploatatori. Și de asemenea vreau să spun că sunt indignat de faptul că în Grecia, acum câteva săptămâni, s-a implementat un program de educație, de învățare, în uh, școli primare, un program de învățare a acestor valori teribile ale antreprenoriatului care sunt reproduse și acolo, ca rezultat al pactului de stabilitate și creștere. Însă nu le predați oamenilor istoria și ce s-a întâmplat în timpul războiului. Asta se întâmplă în școlile noastre uh, publice. Programul uh, European Citizens și criza din Europa în timpul crizei în Europa, 228 de milioane de euro sunt cheltuiți pentru a-i învăța pe oameni că comunismul și nazismul sunt unul și același lucru. De aceea sistemul este în, uh, în criză. Um da, cred că ar fi nevoie de o zi întreagă pentru a contracara aceste afirmații, dar uh, cred că domnul ministru va putea să se apere dacă dorește, în rest nu vrem să mai tematizăm. Doamna vă. Opäť k téme. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vašu prezentáciu. Ja som si prečítala aj materiály, ktoré sú o greckom predsedníctve. Mulțumesc. Și eu am citit um, documentația de pe pagina noastră de internet cu privire la președinția Elena. Mi se pare bine că aveți propuneri destul de realiste în ceea ce privește obiectivele de realizat. Și, sigur, noi în comisie spunem tot mereu că trebuie sporită calitatea și cu siguranță nu este ușor pentru dumneavoastră. Există planul multianual și Așteptăm cu interes, interes să vedem cum va funcționa noul program Erasmus+, însă vă ținem pumnii. Spuneți în um, documentele dumneavoastră că doriți să susțineți noua clasificare a universităților. Vreau să știu în ce etapă se află acest uh, proiect și ce intenționați să faceți în cursul președinției dumneavoastră cu această, acest nou clasament. Spuneați că doriți să susțineți antreprenoriatul și poate am uh, să-l contrazic pe colegul meu. Mie, mi se pare că educația la, sau învățarea la locul de muncă este un aspect pozitiv. De asemenea, pozitiv este faptul că vă propuneți să creați noi locuri de muncă. Poate că mai este și un aspect care uh, merge în favoarea dumneavoastră, că vă veți apleca asupra problematicii tinerilor, veți organiza mai multe conferințe. Știți că în acest an uh, Um, există o susținere pentru că Tesalonic uh, este în acest an orașul uh, sau capitala tineretului și um, noi am votat acest lucru în comisie și ne bucurăm că acest oraș va fi un obiectiv turistic pentru tinerii din Europa în acest an. Și mai este și altceva ce ne place nespus de mult. Ați uh, introdus în ceea ce privește agenda digitală, protecția minorilor. Probabil că vom discuta acest lucru și cu colegul dumneavoastră care va veni la noi în comisie, pentru că uh, se întâmplă tot mai frecvent ca minorii care folosesc internetul să fie abuzați. Și este o temă care nu uh, rămâne în atenția publicului pe măsura în care ar trebui să o facă. Domnul Tökeș. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt uh, miniszter úr! Látok abban... Mulțumesc, domnule ministru. Văd că există un model exemplar, o țară precum Grecia, o țară cu mari tradiții culturale, și deci un mare patrimoniu cultural, la fel cum se poate spune același lucru și despre Europa, care este un uh, continent cu o lungă tradiție culturală și o moștenire culturală importantă. Cred că um, acestea sunt uh, rădăcinile noastre comune, dar vedem cât de profundă este criza în Grecia în momentul de față, dar cred că se poate spune același lucru despre tot restul Europei. Europa se găsește într-o criză profundă și trebuie să plecăm de la rădăcinile europene, de la valorile europene, de la trecutul european și să uh, cimentăm pe acest trecut viitorul nostru. Eu sper că președinția Elenă va reuși să uh, Uh, ne servească ca exemplu în acest sens și să reușească să elaboreze acest model de viitor pentru întreaga Europa. În ceea ce privește universitățile, există statistici conform cărora în rândul tinerilor există mai mulți uh, absolvenți, absolvenți Dar, pe de altă parte, și cu cât numărul de absolvenți este mai mare, cu atât șomajul în rândul uh, tinerilor este mai mic. Cultura este un mijloc care ne ajută să supraviețuim crize. Acest lucru îl văd și în România, în țările foste comuniste. Urmarea exemplelor uh, occidentale au uh, devenit un crez. Noi nu putem rămâne în urmă, deci prin urmare nu avem alternativă. Asta în ceea ce privește țările din uh, Est față de cele din Europa Centrală. Aderarea la Uniunea Europeană înseamnă și urmarea acestei direcții europene. Totuși există și probleme și controverse, pentru că toată lumea promovează mobilitatea. Eu însă sunt trist când văd că atâția tineri părăsesc uh, România, Ungaria, Transilvania, deci pleacă din propria țară, România și Transilvania, practic rămân acolo unde um, au fost dintotdeauna, pentru că acești tineri nu se mai întorc să vină înapoi cu cunoștințele acumulate în țările occidentale de care avem nevoie și noi, pentru că și noi putem face parte din lumea dezvoltată. Pe lângă a promova mobilitatea, cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru ca acești tineri să poată să rămână în țara lor. Apoi aș dori să mă refer și la valorile europene. Când se vorbește despre valori, se vorbește despre valoarea mâinii de lucru ca un fel de marfă. Însă importante sunt și valorile morale. Valorile precum cele reprezentate de Grecia ca țară creștină, care ne ajută să înțelegem uh, rădăcinile noastre creștine. Vă pot da și un exemplu simplu. Văd că belgienii, francezii, englezii nu mai vor să accepte anumite tipuri de munci. Prin urmare, trebuie să importe mână de lucru. Însă și moralitatea muncii este ceva ce trebuie să învețe tinerii. Nu devii fericit pur și simplu pentru faptul că devii întreprinzător. Și iubirea este o valoare și recreștinizarea Europei reprezintă o valoare. Vroiam să subliniez și Europa care se bazează pe valori. Ne-am dorit ca o astfel de Europa să renască. Mulțumesc, domnul Papa Nicolau. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în uh, greacă, în onoarea președinției noastre. Bun venit, domnule ministru, și toate cele bune și mult succes doresc președinției Elene, care vine într-un moment critic. Un comentariu și două întrebări rapide. Primul comentariu este că doamna Levandevala v-ar fi spus că în această comisie am, uh, ne-am aprofundat uh, foarte mult textul care a fost adoptat în, ca urmare a discuției noastre și acest text conținea multe mesaje inovatoare și sublinia către, calea de urmat către direcția cea mai bună care ne duce la găsirea de soluții. Știți că este problema subsidiarității, desigur. Deci uneori avem sentimentul că ceea ce adoptăm noi, ce hotărâm noi, nu este suficient uh, urmat în statele membre. Deci asta ar fi prima cerere. Suntem într-o perioadă preelectorală aș ruga președinția să susțină deciziile acestui, acestei comisii. Ați vorbit despre strategia pentru tineret, așadar prima mea întrebare este cum o să o promovați, cum veți analiza problema structurilor deschise de educație, noile tehnologii, resurse pentru educația deschisă, problema pe care am discutat-o Uh, în această dimineață. Este extrem de important pentru tinerii europeni uh, să știm cum veți aborda problema permiselor de utilizare a copyright-ului și așa mai departe. Și un alt lucru la care vreau să mă refer este cel pe care l-a menționat domnul Angurakis. Nu vreau să vorbesc prea mult despre chestiuni de nivel național, dar suntem într-o criză și Uh, în calitate de deținător al președinției. Asta e important pentru Grecia. Cum veți face mai strâns legătura între piața muncii și educația comună și jumătatea împreună cu președintele acestei comisii am participat la un congres privind sistemul dual pe care îl are Germania. Ați menționat acest lucru. Cum intenționați prin reforma educației în Grecia, în Grecia să faceți ca acest lucru să se întâmple și acolo? Cum veți transmite acest mesaj peste tot în Europa? Mulțumesc și acum mai avem doi vorbitori, doamna Trupel. Mulțumesc pentru prezentare, domnule ministru. Am o singură întrebare concretă. Ați menționat uh, uh, cursurile deschise online. Aș fi vrut să aflu care este acoperirea cursurilor online deschise în universitățile elene și în școlile elene, ca să ne facem o imagine mai clară despre ce înseamnă în anumite circunstanții. Foarte bine, mulțumesc. Domnul Matula. Păi, mulțumesc, doamnă președintă. Felicitări Greciei, felicitări domnule ministru. Succes în tot ceea ce urmează. Voi fi foarte scurt. Uh, aș dori să întreb ceva concret. Îmi cer scuze, am întârziat câteva minute, poate a fost precizat, uh, am fost în altă parte. Îmi cer scuze în acest caz am aprobat bugetul am aprobat programe proiecte începe un nou cadru financiar și aș vrea să întreb cetățenii noștri așteaptă demararea noilor proiecte noilor finanțări europene dacă există un calendar în acest moment cum se pot deja desfășura aceste aplicații aceste finanțări europene putem începe pentru că cetățenii ne întreabă depind aceste finanțări pentru anul două mii paisprezece deja pentru a nu pierde primul an de semnarea acordurilor de parteneriat cu statele membre de programele operaționale care urmează a fi stabilite cu alte cuvinte simplu se poate începe deja din ianuarie două mii paisprezece depunerea de aplicații sau încă nu? e vorba și de burse pentru studenți de uh, schimburi între partenerii din state și repet cetățenii pun direct această întrebare când putem începe când putem depune aplicații? mulțumesc și succes! Ok. Yeah. Mr. Minister. domnule ministru vă rog mulțumesc O să încep uh, prin a răspunde domnule Angurakis. Ați vorbit despre educație, uh, despre admiterea la universitate, despre pregătirea uh, legată de noile tehnologii. Sigur că este o realizare că avem acum mai, un grad mai mare de accesibilitate la educația universitară. Nu nu despre asta era vorba. Eu am spus cu totul altceva. Eu am spus că s-a produs o distorsiune, pentru că am subliniat anumite zone, am pus accent pe anumite zone și am ignorat alte posibilități. Am ignorat uh, valoarea uh, pregătirii uh, profesionale, a școlilor profesionale, a școlilor de meserii. Și asta e o problemă și în alte țări, nu numai la noi. Rezultatul a fost că avem o lipsă de uh, capacități tehnice de pregătire în, uh, în rândul tineretului. Există o lipsă de capacități profesionale și la nivelul populației active în mod general. Și asta a afectat structura societății. De asemenea, a afectat și structura de manufacturare a Greciei deci școala profesională nu ar trebui să fie considerată ca o a doua alegere, ca o alegere mai rea. Ar trebui să fie văzută ca o alegere la fel de valoroasă. Dacă ești un artizan, un, dacă un, uh, un lucrător uh, priceput de bace, ar trebui să fie considerat la fel de important ca și un medic sau un avocat. În ce privește pregătirea antreprenorilor într-o societate capitalistă, am spus că cunoașterea și educația înseamnă mult mai mult decât legătura îngustă între piață și sistem, sistemul educațional. Însă, nu poți separa cunoașterea de spiritul antreprenorial și de economie. Modelul capitalist de dezvoltare este singurul model care există în lume, oricum. Așa că, cred că pentru asta ne pregătim tinerii și de asta o facem. În ce privește pregătirea tinerilor noștri uh, educația europeană pe care le-o dăm, cred că e un lucru de care putem să fim mândri, că dincolo de conștiința națională trebuie să dezvoltăm o conștiință europeană, o înțelegere a faptului că toți suntem partea Europei. De asemenea, s-a menționat Youth Multirank, această inițiativă crucială. Ce face ea? ne oferă o metodă europeană de pregătire, de training, care uh, leagă între ele și compară universitățile. Deci nu se concentrează doar pe predare, se uh, concentrează și pe alte chestiuni. și prima colectare de date cred că s-a făcut în decembrie 2013 și va fi publicată în curând. Cred că e vorba de cam 500 de Uh, universități pe listă și e o chestiune foarte utilă. O să organizăm un congres care va examina primele rezultate și în ce privește nivelul educației universitare, noi vrem să legăm universitățile și asta este o procedură care a fost în centrul atenției noastre în Grecia, E o procedură europeană, se studiază și în Franța și în alte țări. E o procedură care nu este supusă doar uh, termenilor uh, reforme financiare, nu este doar o reflexie a crizei financiare, Uh, este și o modalitate de a crea sinergii și de a permite universităților să fie mai competitive la nivel internațional, deci cu siguranță e un subiect de care ne ocupăm. Ați spus de asemenea că este important să abordăm problema uh, abuzului asupra copiilor și eu aș plasa această chestiune într-un context mai larg și anume drepturile copiilor. Am văzut că una dintre problemele cu care ne confruntăm este așa numitul bullying uh, la școală, uh, hărțuirea copiilor la școală și asta este un lucru cu care ar trebui să ne Uh, concentrăm cu toții. Uh, uh, sigur, ne-a preocupat la noi în țară, dar este o problemă europeană și există multe inițiative de luptă cu, acest, cu această problemă și trebuie să încercăm să eradicăm această chestiune din școlile noastre, trebuie să învățăm toleranța diferenței și a coexistenței pașnice a uh, diferențelor, pentru că asta îi ajută pe cetățenii de mâine, pe copiii, pe cetățenii de mâine să fie mai responsabili și să uh, putem eradica eventual și uh, războiul și violența din lumea noastră. Apoi, întrebarea legată de mobilitate. Mobilitatea este o realitate într-un mediu internațional mobilitatea ne afectează pe toți mobilitatea în capitalurilor, uh, ființelor umane, a bunurilor. E un lucru pe care nu-l putem ignora. Și prin urmare, trebuie să vedem cum în domeniul educației această mobilitate ne poate da un avantaj competitiv și uh, cred că ați uh, amintit acest lucru pe bună dreptate. Dacă vreți să aveți un sistem de educație bun, trebuie să existe o bună bază a valorilor. Nu se poate vorbi de posibilități dacă nu ai un sistem de valori. Domnule Papa Nicolau, ați menționat uh, legătura dintre piață și învățare, educație. Cum spuneam, avem un sistem dual în care Uh, există un, un proiect foarte interesant pe care l-am uh, examinat în Grecia și anul acesta încercăm să aducem lucrurile la oaltă. Bine, nu ne așteptăm neapărat să uh, fie încheiat acum, dar nici nu o să așteptăm până în al patrulea an al programului. Ce vreau să spun este că am invitat oameni care au absolvit, de exemplu, școli tehnice, fost studenți să ia legătura cu partenerii sociali, cu afaceri, cu întreprinderi și să facă un an de ucenicie. Și asta a creat o mentalitate prin care afacerile, întreprinderile, piața investesc în uh, absolvenți, în viitorii lor angajați, uh, pe baza unei relații și pun bazele unei relații pe termen lung. Deci nu e vorba de un uh, stagiu de acesta de tip internship, care era o relație foarte superficială, ci ceva mult mai profund. Și sperăm că asta va schimba modul în care cele două părți interacționează și că îi va aduce mai aproape, va aduce sistemul de educație și piața muncii mai aproape și sper că rezultatele vor fi uh, pozitive pentru uh, tineri. În ce privește cursurile online, Doamna Trupel, întrebarea doamnei Trupel, în acest moment uh, aceste cursuri uh, se răspândesc, numărul lor crește în Grecia. Avem uh, un sistem de tip Open University, universitate deschisă, deci um, cu învățare la distanță. Introducem această posibilitate dar, cum spuneam, trebuie să rezolvăm unele dintre problemele inerente ale sistemului, și anume cine predă sau cum se face certificarea, cum se fac testările. Asta e un sunt, acestea sunt aspecte pe care trebuie să le examinăm și un alt lucru pe care îl putem face cu aceste programe este să introducem școala digitală care este o modalitate de a oferi acces la noi tehnologii. Una dintre problemele pe care le avem uh, este legată de școlile de pe insule, din zone foarte izolate și acestora trebuie să le dăm acces la noile tehnologii. Iar în ce privește finanțarea, Uh, sigur că noi am vrea ca această finanțare să fie imediat, să vină imediat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Cred că astăzi și ieri, atunci când am uh, discutat despre resursele educaționale deschise, am vorbit și despre zonele insulare, pentru că astfel și obstacole geografice pot fi depășite. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru faptul că ați răspuns tuturor întrebărilor. Unele s-au completat între ele și doresc să subliniez ce a spus și dumneavoastră, de fapt. Domnule coleg Amvorakis, spuneați că domnul ministru uh, spunea că oamenii trebuie să capete competențe, sau tinerii trebuie să capete competențe antreprenoriale. Însă, Uh, locurile de muncă se creează de către antreprenori, nu de către stat. De aceea avem nevoie de antreprenori bine calificați. Și acest uh, lucru uh, nu are nimic de a face cu capitalismul. Este pur și simplu o realitate. Iată, deci că suntem pe calea cea bună și nu e vorba de a dispune doar de universități, ci de educație în ansamblu, în toate domeniile în care avem nevoie de formare uh, și mai ales profesională. Avem nevoie de tâmplari, de dulgheri, de electricieni, de tot felul de meșteri, pentru că sunt uh, meserii importante pentru viața noastră cotidiană. Însă trebuie ca la nivelul societății să aibă loc o revalorizare a acestor meserii, astfel încât ele să fie respectate. Însă acest lucru nu-l putem face prin ordin sau prin lege ci prin muncă de convingere. Și aș dori să mă mai refer și la alt aspect care nu cred că ar trebui trecut uh, cu vederea. În ceea ce privește uh, programul Comenius și uh, Erasmus Plus există uh, acum posibilitatea formării cadrelor didactice. Asta ne-am dorit, a fost prevăzut și de comisie și cred că împreună am luat o decizie bună, pentru că doar dacă finanțăm și acest tip de formare, vom ajunge la rezultatele scontate, nu doar atunci când este vorba de resursele educaționale deschise. Încă o dată mulțumesc. Poate că și Comisia uh, dorește să ne dea un răspuns la întrebările care au fost uh, formulate, dar văd că tocmai discută Comisia. Dacă ne puteți spune pe scurt când anume vor fi traduse textele pentru programul Erasmus Plus, de pildă, în toate limbile oficiale? Și când va fi posibil, întrebase domnul Matula, ca oamenii să începe să lucreze pe aceste programe? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar o lămurire. Textul deciziei este tradus în toate limbile oficiale și fie prima uh, cerere uh, de ofertă e deschisă, a fost lansată pe 12 decembrie în toate limbile. Într-adevăr, ghidul de program detaliat nu a fost încă tradus în toate limbile. Se vorba de modul de a accesa programul pe parcursul perioadei de uh, șapte ani. E vorba de document de 300 de pagini. Însă, cred că cel mai bun sfat pe care pot să-l dau doamnei Paliadeli este că dacă cineva se confruntă cu probleme pentru că nu pot uh, accesa acel program în greacă, se ia legătura cu uh, autoritatea din uh, Grecia. Însă programul a fost lansat sau lansarea programului s-a făcut deja și în greacă. Asta nu este problema în Grecia. Mi s-a spus că nu a fost tradus în nicio altă limbă decât uh, versiunea în engleză. Asta nu este o problemă a Greciei, faptul că nu toți vorbim și engleză. Ați confirmat că ghidul nu a fost tradus în uh, celelalte limbi, există doar în engleză și trebuie să vă spun că e prea puțin. Ați avut timp la dispoziție, trebuia să-l folosiți, nu să veniți acum să ne spuneți da în următoarele de luni. Există mulți traducători suficienți și aici în Parlament și în instituția dumneavoastră, de aceea vă rog să vă îngrijiți ca și acest ghid să fie uh, Uh, tradus și nu doar uh, programul ca atare. Asta doar ca sfat prietenesc pentru comisie. Încercați, uh, vă rog, să-i dați curs. Eu cred că doamna Paliateli avea dreptate. Însă licitațiile sunt traduse în toate limbile oficiale, da. Permiteți-mi să mulțumesc încă o dată domnului ministru, să-i urez mult succes în deplinirea tuturor obiectivelor pe care și le-a propus și vă așteptăm din nou. Uh, vă mulțumesc uh, și eu. Și voi fi întotdeauna la uh, dispoziția dumneavoastră. So. Uh, acum, domnul Paliatopoulos, ministrul culturii și sportului, este în rândul nostru și știm că sunt o serie de lucruri care nu au fost rezolvate. Este momentul oportun acum să discutăm aceste lucruri cu Ministrul Culturii. A rămas de rezolvat problema Capitalei Culturale 2020. Apoi există și raportul doamnei Vergia, care a fost adoptat în această dimineață, directiva cu privire la bunurile culturale care au fost scoase ilicit din uh, țară. Cred că sunt uh, cele două elemente care pot fi finalizate în cursul președinției dumneavoastră. Nu cred că mai sunt uh, multe altele, însă vă puteți ocupa de partea culturală și avem mare încredere în dumneavoastră. Și înțelegerea de către dumneavoastră a dorințelor acestui Parlament. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor stimați eurodeputați. Este o mare onoare și plăcere pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră aici la Bruxelles și să am această ocazie să vă prezint prioritățile președinției uh, elene a Uniunii Europene cu privire la cultură și sport. Aș dori să vă felicit, doamnă președinte, pe dumneavoastră și toți membrii acestei comisii pentru eforturile și pentru succesele dumneavoastră pe durata acestui mandat, câtă vreme urmează alegeri parlamentare în mai anul acesta. În ceea ce privește prioritățile președinției elene a Uniunii Europene, dați-mi voie să mă exprim în limba mea maternă. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, cultura este un domeniu strategic pentru Grecia. Este un domeniu de importanță strategică, de altfel, pentru întreaga Europa joacă un rol important în relațiile Europei moderne cu restul lumii și a venit vremea așadar ca noi să discutăm o strategie comună pentru Europa în domeniul culturii. Această strategie trebuie să ia în calcul istoria, limba, tradițiile celor care uh, formează această familie europeană și cultura comună a Europei. Cultura, sub toate aspectele sale, este un avantaj comparativ pe care îl are Europa, mai ales în vremuri în care există atât de multe inegalități și recesiune. Cultura poate contribui la redresarea economică și la o mai mare coeziune socială ca parte a identităților uh, oamenilor și poate contribui la dezvoltarea durabilă. Ca parte a strategiei Europa 2020, în ceea ce privește cultura, președinția Elena va contribui la discuția legată de rolul pe care moștenirea noastră culturală și economiile creative uh, pot să le joace în secolul al XXI-lea. Președinția Elena va organiza două congrese și uh, concluziile Consiliului uh, uh, vor fi și ele redactate, se vor numi Contribuția sectoarelor culturale și creative și, în general, a patrimoniului cultural la dezvoltare durabilă. În linie mai generale, președinția Elena se va axa pe dimensiunea economică și socială a patrimoniului nostru cultural, uh, se va axa pe metode inovatoare de finanțare, pe parteneriate economice și sociale, extinzând audiența și coeziunea socială. Se va da prioritate nevoii de a promova o abordare europeană comună uh, pentru patrimoniul cultural. În cadrul acestei priorități organizăm un congres numit uh, mai întâi Patrimoniul înspre o abordare comună pentru Europa durabilă. Această întâlnire va avea loc între 6 și 8 martie la noul muzeu al Acropolelor la Atena. Președinția Elene se va axa și pe uh, importanța crescută a culturii și a sectorilor creative. Se vor analiza chestiuni care țin de informare în legătură cu instrumentele existente și expertiză care să faciliteze accesul la finanțare, precondițiile pentru uh, dezvoltarea uh, inovației și a antreprenoriatului și, de asemenea, strategii eficiente pentru prosperitate economică și socială. Congresul va fi uh, uh organizat uh, între 20 și 21 februarie la noul muzeu al muzicii de la Atena. Președinția dorește să lanseze un dialog cu privire la rolul culturii în relațiile externe ale Uniunii Europene și în procedurile de luare a deciziilor. Uh, Astfel, la Atena, pe 27 iunie, organizăm o reuniune informală a oficialilor superiori din uh, ministerele de externe, care sunt responsabili pentru relațiile uh, externe între statele membre ale Uniunii Europene și asta la uh, Muzeul Bizantin și Creștin de la Atena. Vom analiza chestiuni precum dialogul intercultural, schimburile culturale reciproce și consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și China. În programul de lucru 2011-2014 pentru cultură, președinția Elena dorește să sprijine dialogul uh, pentru dezvoltarea unor rezultate concrete și avem și noi priorități pentru acest uh, program. Vom începe negocierile cu Parlamentul European pe marginea uh, redactării directivei Consiliului cu privire la returnarea uh, obiectelor de artă care au fost uh, um, luate din statele membre într-o manieră uh, injustă. se fac uh, noi, uh, uh, există noi inițiative pentru patrimoniul cultural care să um, acopere o perioadă până în 2033. Doamna președinte, în traducerea ei a menționat acest subiect și asta pentru a ne asigura că există o decizie cu privire la capitalul cultural european. În acest sens, președinția Elena se va gândi cum ar putea să stabilească juriul și componența sa. Prima capitală culturală uh, a fost uh, Atena, iar uh, ministrul culturii din Grecia din acel moment a acționat împreună cu colegul său francez și au pus bazele um, instituției de care vorbim. Este vorba de contribuția culturii la prosperitate pe termen lung. În cele din urmă, președinția va promova implicarea Uh, protocolul intitulat uh, Cooperare culturală între Uniunea Europeană și Republica uh, Corea. Știm că sunt multe discuții care au avut loc, inclusiv în legătură cu cinematografia. Știm că au existat și întrebări și o sesiune de întrebări și răspunsuri cu privire la cinematografie. Vom discuta și acest subiect, dar în ceea ce privește cinematografia vom insista pe digitalizarea uh, filmelor și pe eh, digitalizarea cinematografelor. Ne gândim și la noi platforme pentru material audiovizual. Președinția Elena va sugera uh, ca uh, cinematografia europeană să intre în era digitală. Se face și o recomandare în acest uh, sens. Toate aceste chestiuni vor fi discutate la începutul 2014. Cam atât în legătură cu ce putem face în domeniul cultural. Cultura este până la urmă modul prin care percepem lumea din jur. Iar dacă ne gândim uh, că lumea noastră, acum și pe viitor, ar trebui să fie mai deschisă, mai liberă și mai uh, creativă, mai puțin uh, afectată de nefericire și de conflicte, de violență, mai justă și mai uh, tolerantă, atunci dați-ne voie să punem accent uh, mai mult pe cultură la nivel european, pe relațiile interculturale dintre oameni, care pot să fie o cale de soluționare a unor conflicte religioase sau de altă natură, pentru că se uh, consolidează o coexistență armonioasă între oameni. Sunt niște idei de bază care susțin principalele priorități uh, care se regăsesc pe agenda uh, președinției elene în domeniul culturii. Aș dori să mai spun uh, ceva similar și în legătură cu sportul. Sportul este o lume cu multe dimensiuni, oferă bucurie, entuziasm, victorii, dar și regrete, înfrângere, chiar și umilință uneori presupune pericole sau se poate dovedi uh, fatal. Aici există probleme la nivel uh, transfrontalier adesea. Atunci când vorbim despre abordarea problemelor din sport, e clar că e nevoie de politici comune și de eforturi comune. Sunt foarte multe idei în acest sens uh, care sunt încurajate și se fac deja eforturi comune la nivelul Uniunii Europene. Este însă pentru prima dată când Uniunea Europeană a încercat să abordeze sportul prin priorități care fac parte dintr-un program pe trei uh, ani, pornind de la tratatul de la Lisabona. Primul program uh, deja a avut succes. Președinția Elena acum este responsabilă pentru pregătirea și adoptarea noului program de lucru pentru sport pentru perioada 2014-2017. Asta va necesita, practic, continuitate și inovație. Cred că trebuie să lucrez îndeaproape cu colegii de aici din Parlamentul European pe toată durata președinției Elene. Eu sunt membru uh, al Parlamentului, am fost membru al Parlamentului timp de 14 ani și respect uh, foarte mult uh, eurodeputații indiferent din partidul, indiferent care este partidul din care aceștia fac parte, indiferent care le este ideologia și linia politică. Spun asta pentru că nimeni nu se află aici din greșeală. Cu toții aveți un uh, mandat, cu toții au fost, ați fost votați aici de către cetățenii europeni. În ceea ce privește cel de-al doilea program de lucru în domeniul sportului, e bine, aceasta este una dintre marile obligații pe care le are președinția elenă. Până la 21 mai 2014 uh, trebuie să se ajungă la un consiliu în uh, un acord în Consiliu. Prioritățile sunt sportul și societatea, dimensiunea economică a sportului, uh, integritatea și buna guvernanță în sport. Și aici putem include manipularea rezultatelor sportive, aranjarea meciurilor uh, și uh, lupta cu dopajul. Doamnelor și domnilor, primul domeniu, relația dintre sport și societate în ansamblu său, ei bine, asta uh, presupune egalitate, egalitate de gen în sport. Sportul este o cale foarte utilă prin care putem integra grupuri sociale uh, care în societate sunt subreprezentate. Uh, președinția se va axa pe violența bazată pe probleme de gen, protecția minorilor și se va organiza și un seminar pe 20 martie pe aceste subiecte. E o chestiune foarte delicată care necesită un cadru legislativ și monitorizare ulterioară. Președinția Elena intenționează de asemenea să-și aducă contribuția la uh, conferința uh, cu titlul Femeile în sport, care va avea loc uh, în Finlanda între 12 și 15 iunie. Finlanda se axează pe acest sector și dorește să-și aducă contribuția practică la promovarea sa. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că președinția Elena intenționează să dea foarte mare importanță sportului ca instrument de creare uh, de locuri de muncă. Sportul și infrastructura sa pot să fie un instrument foarte util care să contribuie la dezvoltarea economică, cu condiția să ne putem coordona mai bine și să folosim bine infrastructura, de asemenea și echipamentele, pentru a putea uh, planifica bine evenimentele de interes uh, comun. Putem folosi aceste uh, competențe și abilități din Europa. Trebuie să coordonăm uh, utilizarea moștenirii marilor organizații sportive și de aceea, uh, din cauza crizei din Europa, uh, vedem cum multe organizații sportive internaționale părăsesc Europa și se îndreaptă spre state emergente care nu se află pe continentul european. Cu alte cuvinte, președinția Elena intenționează să organizeze o discuție politică interesantă la Consiliul din mai, care să vizeze uh, durabilitatea economică, socială și uh, culturală a uh, organizațiilor sportive. Va avea loc un congres în iunie, de altfel, pe acest subiect, tot la Atena. Încercăm să stabilim o rețea de organizații europene și considerăm că nu există loc mai bun să discutăm această idee decât uh, uh, în arena uh, olimpică antică de la Atena. Obligațiile dumneavoastră sperăm vă vor permite să veniți alături de noi în acest loc minunat în iunie. Nu doresc să închei fără să mă refer la două aspecte foarte importante, integritatea și buna guvernanță în sport, cu alte cuvinte, lupta cu uh, corupția și cu aranjarea meciurilor. De asemenea, trebuie să ne gândim și la uh, lupta împotriva dopajului în uh, uh sport. Dăm foarte multă importanță luptei uh, cu corupția din sport. Aceste fenomene sunt uh, legate mai ales de aranjarea meciurilor din fotbal. Și aici am dorit mai ales să subliniem uh, și uh, consumul de droguri, mai ales în anumite sporturi. Și pot să spun că adesea opinia publică este șocată de diversele metode pe care le uh, folosesc sportivii pentru a se putea dopa și pentru a evita uh, identificarea acestor substanțe. Acest fenomen este unul uh, negativ care afectează tot domeniul sportiv și pot să vă spun că în noiembrie anul trecut la Johannesburg a avut loc cel al patrulea Congres Internațional uh, pentru Sport, uh, unde s-a adoptat un uh, cod antidopare pentru a putea aborda acest fenomen. Președinția Elena este hotărâtă să coordoneze toate eforturile noastre pe direcția cea bună, asta în cooperație foarte strictă cu OADA, Organizația Internațională împotriva dopajului și cu Consiliul Europei. Acum are loc o uh, discuție în cadrul Consiliului Europei uh, pe marginea unui nou tratat internațional împotriva dopajului. Și aș dori să închei spunând că pe 21 martie la Atena se va organiza o întâlnire informală cu directorii din sport cu privire la uh, exercițiile fizice și sănătate ca parte a uh, lucrărilor uh, va avea loc o discuție cu privire la acest uh, fenomen al dopajului din sport, care a apărut sub diverse forme și care reprezintă o problemă pentru toate sporturile. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Rămân la dispoziția dumneavoastră și aș dori să văd ce aveți de spus în legătură cu toate acestea. Voi fi gata să răspund și la întrebări dacă veți avea. Profit de această ocazie pentru a vă invita uh, ca joia viitoare la ora 18.30 de minute să veniți uh, la uh, Bozar, la Bruxelles, Uh, la o expoziție minunată pe care o organizăm uh, pentru a lansa președinția Elena. Această expoziție se numește Nautilus navigând uh, prin Grecia. Și totul este legat de mare. Pentru că marea încercuiește toată Europa și se află profund în structura sa. Marea este legată de experiențele pe care le-au trăit statele membre în diverse uh, perioade. Vom prezenta lucrări uh, care uh, provin din importante muzee uh, grecești care n-au părăsit niciodată Grecia până la acest uh, moment. De asemenea, vom prezenta și artă grecească modernă. Până la urmă subliniem că existența patrimoniului istoric și a uh, creativității moderne în toate domeniile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Colaboratorii dumneavoastră erau deznădăjduiți că vreau să vă comunice, să atrageți atenția și asupra expoziției care are loc astăzi sau mâine seară aici, în Parlament pentru că avem și în Parlament o astfel de expoziție. Cred că în seara asta se inaugurează. Am prelat eu acest anunț, pentru că au tot, încerc, a tot încercat staful dumneavoastră să vă atrag atenția. Mulțumesc! Inaugurarea expoziției din Parlament are loc uh, mâine seară la Bozar, peste două zile. Deci mai multe expoziții. Marcos Curia, primul vorbitor, așadar. Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentarea susținută pe care am urmărit-o cu atenție și interes. Așa cum uh, trebuie să facem când e vorba de un grec care vorbește de cultură. Cultura constituie un sector strategic pentru Grecia, pentru Europa, dar și în relația cu restul lumii. Sper că în cursul acestui semestru se va găsi și timpul necesar pentru a face și o evaluare a patrimoniului artistic și cultural comun și acelui grec, care rămâne uh, un element uh, central pentru a transmite cultura în interiorul granițelor europene, dar și în restul lumii. Și în Italia, și cu Italia s-ar putea crea o legătură interesantă din acest punct de vedere. Însă ar trebui totuși să abordăm și chestiuni de ordin mai practic. Dumneavoastră v-ați referit uh, la unul din primele programe cu care se va confrunta președinția greacă. E vorba de capitala culturală europeană, un dosar moștenit uh, eu, din partea Parlamentului, sunt raportor și trebuie să vă spun că probabil aici veți uh, întâmpina primele dificultăți. Parlamentul a parcurs acest dosar în prima lectură, a avut loc primul vot la Strasburg și nu a putut fi încheiat acordul cu Consiliu, nu din motive profunde sau divergențe culturale, Nu pentru că Comisia, Parlamentul sau Consiliu ar uh, gândi altfel aceste aspecte culturale, ci pur și simplu ne-am împiedicat de un aspect formal. Și anume, cui revine desemnarea acestor capitale culturale europene. Probabil că, dacă îmi spune acest lucru cetățenilor ăștia, ar crede că suntem uh, nebuni. De aceea, uh, conform Consiliului, acesta consideră că Consiliului îi revine această misiune de desemnare a capitalei, existând uh, o comisie de experți din partea comisiei care examină examinează proiectele prezentate de diferitele orașe și, practic, evaluează aceste dosare până la urmă. Noi așteptăm din partea președinției grece, Elene, o deschidere în acest sens. În schimb, însă, am văzut că primul document uh, care ne-a fost prezentat este și mai rigid decât cele pe care le-am refuzat în ultimele luni. Mâine va avea loc un trialog pe această temă. N-am să intru acum în toate detaliile, dar în cursul timpului am elaborat câteva propuneri care ni se păreau raționale și care țineau cont uh, și de Parlament și de Comisie, nu numai de Consiliu, și care păreau uh, coerente și care puneau în centru această valoare a experților. Închei pentru a lăsa timp și celorlalți colegi. Spuneați pe bună dreptate că cultura se adresează sufletului, dar și minții și sunt întru totul uh, de acord cu dumneavoastră. Ar trebui să nu ne pierdem în uh, hățișuri uh, birocratice și să deschidem cultura către toți. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Boris. Mulțumesc. Vreau și eu să profit de această ocazie. Mulțumesc pentru prezentarea acestor obiective pe care le împărtășim. Și pot să spun că este o surpriză plăcută pentru că Grecia, așa cum o personificați dumneavoastră astăzi, este un amestec de cultură și sport și mă gândesc la filozofia greacă, dar și la jocurile olimpice ale antichității. În Belgia au o atitudine mult mai practică, au alăturat Ministerul Finanțelor și pe cel al sportului. Cred că sportul și cultura împărtășesc aceleași rădăcini. Sportul nu reprezintă doar istorie și competiție, este ceva care te ajută să-ți dezvolți personalitatea, în special când este vorba de tineri. Ehm, în ceea ce privește capitalele culturale, cred că ceea ce încerca să spună raportorul nostru este că acest concept al uh, capitalelor culturale funcționează bine în sine. Raportul își propune să se asigure ca pe viitor acest lucru să poată fi valorificat în continuare. De aceea este foarte important ca noul regulament să ne permită această garanție. Sunt exemple pentru orașe care odată devenite capitale culturale și-au continuat ulterior succesul, de pildă Lille din Franța, unde au uh, luat naștere multe parteneriate între uh, firme care au contribuit la succesul acelui an. De asemenea, și filmele europene, cinematografia europeană sunt uh, aspecte importante. Acum doi ani s-a adoptat un raport uh, al, de-al meu care se referea la viitorul cinematografiei în era digitală. E important implementăm un nou program, Europa Creatoare, cu un buget corespunzător. Pe acolo menționam importanța cinematografiei nu doar din perspectiva ceea ce se face în momentul de față, ci și din perspectiva colaborării între statele membre. O primă, o primă competiție va avea loc în acest an. Poate că dumneavoastră ne veți putea ajute, ajuta pentru a câștiga mai mult sprijin uh, și în ceea ce privește susținerea acestui uh, proiect. Erasmus uh, Plus, de asemenea, menționează sportul. Vrem să um, facem schimb de bune practici în acest domeniu, dar pentru a realiza acest lucru va trebui să promovăm mai bine acest subprogram al Erasmus Plus care este dedicat sportului. Atunci când este vorba de aranjarea meciurilor, lucru de care s-a ocupat și Comisia noastră de Cultură, dar și Comisia Juridică, pentru a putea defini mai bine ce tip de infracțiune reprezintă și ce sancțiuni ar trebui aplicate. Pentru că aceste aranjamente uh, dăunează întregului ideal al sportului și încrederea în sport uh, are de suferit din cauza acestor practici. Pe final, uh, Doresc să vă urez mult noroc. Cultura este foarte importantă. Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre cultură, în special în vremuri de criză. Doamna Trupol. Uh, uh, Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru prezentare. Am o întrebare specială vis-a-vis -vis de cultură în relațiile externe ale Uniunii. În momentul de față nu prea e clară situația vis-a-vis -vis de Serviciul European de Acțiune Externă și inițiativă Mai Multă Europa. Vreau să vă întreb dacă știți ce se întâmplă, dacă aveți planuri de viitor în această privință, pentru a ști și noi ce se mai întâmplă cu această diplomație culturală. Mulțumesc, Marie-Therese. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru discursul dumneavoastră. Temele pe care le-ați evocat mi se par foarte importante, pentru că sunt cele uh, asupra cărora am lucrat de la începutul mandatului acestuia. Aș vrea să evoc în special sectoarele creative și culturale, viitorul acestora și mai ales uh, un punct care ține de economia noastră și foarte important o să evoc câteva cifre, 4,55% din PIB-ul Uniunii Europene, peste 8 milioane de locuri de muncă, deci vorbim de sectoare care până la urmă reprezintă și excepția noastră culturală europeană și care trebuie să fie ajutate, susținute. Sunteți, așa cum am spus și colegului noastră, la începutul unei perioade bugetare, când vor fi noi programe, încep nou, noi programe și aveți responsabilitatea de a supraveghea implementarea rapidă și eficace a acestor programe. Programul Europe Creative uh, poate aduce o susținere financiară, o facilitare în aceste sectoare ale creației și al culturii și mi se pare important să promovăm aceste programe uh, în fața tuturor uh, actorilor culturale europeni. În primul rând pentru că e vorba de sectoare care creează de lucruri de muncă și în ciuda crizei uh, aceste lucruri apar și au legătură în special cu tinerii. Știm că la tineri șomajul e foarte mare, dar și pentru că e vorba de locuri de muncă care nu pot fi delocalizate și mai permit și îmbogățirea teritoriului și vreau să vă reamintesc că în cadrul fondurilor structurale, care reprezintă finanțări foarte importante, cultura, proiectele culturale sunt eligibile și trebuie să înțelegem că e vorba de finanțări complementare, finanțările culturale și cele structurale, mai ales pe teritoriile noastre pentru dezvoltarea turistică sunt finanțări eh, culturale și sigur se încheie, închide cercul, ca să spun așa, cu patrimoniul eh, cultural și istoric, pentru că eh, acesta generează turism și avem nevoie de turism. În ce privește ce spuneați mai devreme, ați spus că prima capitală culturală a lumii a fost Atena, dar sunteți la fel de important și pentru sport, pentru că și Jocurile Olimpice tot în Grecia s-au uh, Uh, inventat. Uh, Jocurile Olimpice sunt o sursă de valori față de care suntem foarte atașați, dar vedem că sunt și pericole. Trebuie să ne ocupăm și de asta pentru moralizarea sportului, pentru că sportul este un instrument de coeziune și integrare socială și cred că și acest aspect uh, ne interesează. Așadar, sunt multe subiecte, ați evocat unele dintre ele, locul femeilor în sport și mai ales greutatea economică pe care o reprezintă sportul și pe care uneori o uităm. Trebuie să uh, luăm aceste aspecte împreună. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Paiadeli. Vă rog, uh, pe scurt. Bun venit, domnule ministru, în Parlamentul European și vă mulțumesc pentru abordarea generală pe care ați adoptat-o asupra acestor chestiuni. Vreau să vă reamintesc că este posibil să fiți implicați în uh, primul ciclu al uh, uh, programului European Cultural Heritage introdus de Parlament cu ceva vreme în urmă. am, sunt, sper ca președinția Elena să poată completa procedura și să re-redacteze directiva privind uh, scoaterea ilegală a obiectelor arheologice din statele membre și privind întoarcerea lor în țara de origine. Și vreau să vă reamintesc că în ce privește programul Creative Europe, care a fost finalizat recent, moștenirea culturală este menționată, dar finanțarea și planificarea au, se concentrează mai mult pe cultura modernă uh, și pe artefactele culturale moderne. V-aș sugera așadar să folosiți oportunitatea președinției elene pentru a adopta o decizie care să asigure că vom avea o abordare europeană a studiului uh, moștenirii noastre culturale. Uh, sper că va fi o problemă separată și nu partea abordării generale, dar un punct special. Mă bucur să văd că organizați două congrese dedicate moștenirii noastre culturale și așteptăm invitații ca să putem participa la acestea și sperăm că vom avea și o contribuție din partea instituțiilor de cercetare și a universităților din Europa contribuție la uh, promovarea moștenirii culturale. Sper că a fost suficient de succint. Mulțumesc. Domnul Angurakis, de asemenea, vă rog, uh, succint, spune doamna președinte. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Două comentarii uh, pe chestiuni importante, totuși. Primul meu comentariu are legătură cu faptul că, în opinia mea, cultura poate contribui la dezvoltarea personalității umane și la condiții sociale mai bune dacă este eliberată de comercializare, pentru că anumite produse și anumite abordări, anumite instrumente sunt promovate numai dacă sunt profitabile. Deci cred că trebuie să fim rezervați și trebuie să fim grijulii pentru că asta poate să fie o problemă. Al doilea comentariu pe care vreau să-l fac este că criza economică și situația dificilă în care ne aflăm și ne găsim uh, au dus la contradicții. Uh, sunt puteri care încearcă să azmută un popor european împotriva altuia. Trebuie să vedem ce produse culturale uh, și ce culturi în general pot uh, fi utile într-o situație care se înrăutățește din ce în ce mai mult. Uh, în ce privește directiva asupra managementului colectiv al drepturilor de autor, drepturi de proprietate intelectuală și mai departe, nu știu dacă există ceva specific pe agenda noastră în ce privește drepturile uh, de proprietate intelectuală, dar există preocupări majore pentru că se pare că multinaționalele tind să acapareze managementul drepturilor uh, persoanelor creative, ale artiștilor și internetul, de asemenea, devine o problemă care <laughs> ajungând chiar să restrângă accesul la cultură. Și aceasta este o altă consecință a crizei capitaliste cu care ne concentrăm. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să pun o întrebare. Doamne, spune doamna președinte, ați spus că una dintre problemele cheie pentru noastră este digitalizarea cinematografelor. Vreau să știu cum o să faceți asta. Nu există buget care să acopere asta. Am încercat să-l, să, punem la programul Creative Europe credeți că veți putea folosi fonduri structurale sau cum? Și, de asemenea, aș vrea să mă refer la ce a spus Marco Scuria, și anume că uh, cultura are legătură cu sufletele noastre, dar cred că ce nu are legătură cu, nici cu sufletele, nici cu cultura, este atitudinea Consiliului față de programul capitalele, orașe capitale europene ale culturii. Nu cred că au o abordare rațională și cred că trebuie să fim rațional, rezonabil Avem un juriu uh, în care sunt experți și am acceptat să fie experți naționali, am făcut această concesie Consiliului și cred că ei sunt cei care ar trebui să decidă ce se întâmplă și uh, după aceea nu avem nevoie de aprobarea Consiliului sau a nimănui aparent, pentru că am stabilit experți care să facă asta. Nu suntem noi experții și îndrăznesc să spun că nici Consiliul nu e expert în această chestiune. Deci, din acest motiv, v-aș fi foarte recunoscătoare dacă ați putea să răspundeți celor care vor veni cu noi la trialog mâine că atunci când uh, e vorba de cultură, de fapt, Asta este o problemă de cultură. Nu e vorba că cineva are dreptate sau cineva câștigă și cineva pierde. Trebuie să lăsăm această chestiune la latitudinea experților. Ei sunt cei care pot decide ce țară este alesă. Știu că nu veți fi mâine chiar noastră aici, dar ar fi bine dacă le-ați putea transmite acest mesaj negociatorilor, pentru că mi se pare că aveți o gândire corectă și că am putea avea un rezultat mai pozitiv mâine. Și acum vă dau ocazia să răspundeți la toate aceste întrebări. Nu, mă scuzați, am mai, nu erați pe listă, mai este un membru care dorește să ia cuvântul. Mai avem o întrebare, așadar. Mulțumesc foarte mult. Cred că pot fi foarte succintă. Dacă n-ați spus nimic, dacă n-ați fi spus nimic în legătură cu capitale culturii, am fi spus eu pentru că chiar trebuie să terminăm cu uh, luptele astea copilărești. Dar uh, mai e și altă chestiune pe care vreau să o ridic. Știți că Parlamentul a fost uh, foarte angajat în a se asigura că um, și cultura și mass media sunt scoase din acordul de liber schimb cu Statele Unite. Consiliul slavă Domnului, a fost de acord cu această idee după un timp destul de lung, dar știm că americanii încearcă să aducă înapoi în negociere aceste două subiecte. Deci întrebarea pe care vreau să vă pun este dacă da sau nu veți fi de partea noastră în timpul președinției uh, elene, dacă vă veți asigura că uh, cultura și mass media nu vor intra în acest acord, pentru că nu vorbim aici de uh, unt sau de orice alt produs de pâine sau mai știu eu ce, ci de un produs și de o zonă foarte specială, cultura, care nu trebuie să fie acoperită de acordul de liber schimb și am fi recunoscător dacă președinția Elena ne va susține. Domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, Dați-mi voie să mulțumesc, să vă mulțumesc personal, doamnă președinte, pentru participarea la această rundă de întrebări. Ați spus o întrebare foarte importantă, dar de asemenea aș vrea să mulțumesc toate, tuturor membrilor Parlamentului care au participat la discuție. Am ascultat uh, foarte atent tot ceea ce ați spus și voi uh, încerca să mă refer la toate, deși nu am foarte mult timp. Mai întâi, aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru omagiul pe care l-au adus Greciei și culturii elene. Noi, grecii, mai ales în acest uh, Mm, trecem printr-o criză economică pe care o vom uh, depăși cu ajutorul solidarității prietenilor și partenerilor noștri europeni. Și în aceste momente grele ne simțim și mai greci și mai europeni și mai mulți cetățeni ai uh, uh, Europei și ai lumii și aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru cuvintele frumoase pe care le-au spus în legătură cu Grecia și cu cultura elenă, cu ceea ce Grecia a adus drept contribuție la construcția europeană. O să încep cu domnul Scuria, care face o treabă excelentă în calitate de coordonator PPE și este responsabil cu e raportor pentru uh, capitale, dosarul capitalele culturii. Uh, e, a fost un subiect dificil pentru Comisie, Consiliu și Parlament. Voi vorbi foarte deschis pentru că am ascultat uh, la declarația doamnei Pac, care are o experiență enormă în probleme europene și pe alte chestiuni și cred că trialogul care va începe mâine va avea de, va avea succes și președinția este pregătită să împingă lucrurile mai departe astfel încât să avem uh, uh, rezultate, un rezultat care să satisfacă pe toată lumea. Și este o onoare pentru noi, datorită faptului că această instituție de succes, capitale culturale, Uh, arată cum poți lega cultura și economia. A, această inițiativă a pornit cu Atena în 1995. Uh, fundamentele ei sunt în uh, inițiativele ministrului elen al culturii Melina Mercuri și altor personalități distinse din Europa, cum ar fi Jacques Lang, pe care l-am menționat mai devreme. Sunt sigur că putem așadar găsi o soluție. Majoritatea în Consiliu dorește să aibă ultimul cuvânt, s-ar putea să aibă ultimul cuvânt. Nu putem să luăm Consiliului dreptul de a avea ultimul cuvânt, dar uh, cea mai mare importanță va avea raportul final care va ajunge în Consiliu, pentru că e vorba de o chestiune a, uh, pe care, în care trebuie să decidă un panel de experți să evalueze această chestiune pentru ca o propunere să meargă mai departe sau, dacă este preferat, o altă soluție și da, în condițiile în care există sau nu suficientă infrastructură. Așadar, există o serie de chestiuni importante, sunt mulți parametri care trebuie luați uh, în uh, considerare uh, de la caz la caz, deci suntem optimiști și ne bucurăm să facilităm această soluție. Sunt de acord că până la urmă este important ca vocea cetățenilor să se audă și vocea lor trebuie să ajungă în centrele de luare a deciziilor din instituțiile europene. Domnule Boris, aș vrea să vă mulțumesc pentru referințele pe care le-ați făcut față de Grecia și față de cinematografie. E o problemă foarte mare Domnul Boris nu e sală, dar o să poată să citească uh, procesul verbal. Uh, Cinemaul este o chestiune importantă, am avut o discuție uh, mai largă. Ce trebuie să facem este să revitalizăm cinematograful european. În cinematografele europene, în cinematografele internaționale, este foarte important să se proiecteze filme care vor uh, filme făcute în limbi europene, să se audă limbi europene în aceste filme, e foarte important pentru demnitatea Europei și e important să fim într-o poziție competitivă bună față de Statele Unite în sectorul cinematografic. Uh, e o discuție importantă și o problemă importantă, dar cred că această discuție trebuie să aibă loc doamna președinte nu mă mai ascultă, dar mă refer la ce a spus uh, mai devreme la față de Erasmus Plus. Aș vrea să menționez că este extrem de important ca Parlamentul European uh, ca premiul Lux uh, pentru cinema al Parlamentului European a fost dat unui film care se numește The Broken Circle, un belgian, nu? Dacă nu mă înșel, Van Groningen Și acest film acum este nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film. Deci e important, dar nu cred că ar trebui să fie doar un caz unic. Trebuie să lărgim această discuție privind cinemaul european. Cum poate fi Europa competitivă cu industria americană și cum poate Europa să-și promoveze prin cinema limbile sale, tradițiile și creatorii săi. Voi vorbi despre Erasmus Plus atunci când se întoarce doamna Pack, pentru că vreau să spun un lucru foarte important la care s-a referit și dumneavoastră. Doamna Trupel acum, v-ați referit la diplomația culturală și dacă mă înșel, vă rog să mă corectați, dar ați fi dorit ca această chestiune să fie rezolvată la nivelul Comisiei și a Consiliului? Doreați ca rolul diplomației culturale să fie finalizat acolo ca un instrument european pentru relațiile internaționale și pentru relațiile interculturale? Am spus în uh, discursul meu, cred că diplomația culturală și relațiile internaționale uh, și interculturale, comunicarea interculturală în general, pot realiza mult mai multe lucruri decât uh, exercițiul diplomatic uh, uzual, activitățile diplomatice uzuale pe care le avem în cadrul relațiilor externe. Grecia este într-o zonă geografică de răscruce, Balcanii, Orientul apropiat, Mediterana, unde vedem că sunt multe conflicte religioase, conflicte între clanuri, foarte multă violență sectară uh, și din acest motiv relațiile interculturale și diplomația culturală pot uh, realiza multe lucruri și pot duce la o coexistență armonioasă a popoarelor. Doamna Sanchez Schmidt este raportor pentru uh, noile locuri de muncă create în industrie culturale. Asta este prioritatea noastră, să uh, facem o legătură mai strânsă între cultură și economia modernă. Cred că cifrele vorbesc de la sine Șapte, peste 7 milioane de cetățeni europeni au o slujbă astăzi ca rezultat al oportunităților din domeniul cultural. Când uh, contribuția, și contribuția la PIB, dacă nu mă înșel, este de 6%. Putem să dezvoltăm și mai mult această situație. Avem nevoie de politici practice și avem uh, inițiative concrete în cadrul președinției noastre deci dorim așadar să avem o contribuție de, de, decisivă. Turismul cultural, sigur, este un capitol uriaș. Noi, grecii, știm bine lucrul ăsta. Uh, vă dau câteva cifre. Într-o țară cu 11 milioane de localnici, deci ca să vedeți ce, ce înseamnă pentru noi, avem 11 milioane de cetățeni și 12 milioane de turiști, de vizitatori. Cei mai mulți dintre ei, dintre uh, turiștii străini au mers vara trecută la muzee și la situri arheologice și în Grecia avem 21 de mii de monumente și de situri arheologice. Este o zonă minunată din punct de vedere arheologic și avem cam 60 de milioane de instituții arheologice mobile. Când la, la Salonic s-a săpat pentru metrou, s-au găsit 150.000 de uh, obiecte arheologice din, uh, euro, din uh, epoca bizantină, pentru că a, acolo a existat un oraș bizantin foarte mare. Uh, Toată Europa este plină însă de comori arheologice. Așadar, ă, suntem foarte mult în favoarea turismului cultural ă, și ă, pentru sublinierea legăturii dintre aceste două chestiuni, pentru că creează locuri de muncă. Și începește sportul. De asemenea, un factor important pentru coeziunea economică și socială, dar trebuie să creăm o rețea cu pentru infrastructură uh, dedicată celor mai mari organizații sportive. Noi avem o experiență uneori amară în Grecia, pentru că am uh, învățat din greșeli cum să coordonăm, uh, să ne coordonăm în mod corect cu partenerii noștri europeni pentru a folosi infrastructura care există în țările europene după ce un mare eveniment sportiv se încheie. Deci ce faci cu infrastructura care îți rămâne, pe care ai construit-o pentru un mare eveniment și după aceea îți rămâne? Ce faci cu ea? Doamna Padeele este profesor de arheologie, știm cu toții. E foarte important pentru președinția Elena să contribuim la studierea, promovarea și managementul uh, moștenirii culturale și contribuția instituțiilor de cercetare și a universităților poate fi una decisivă. Domnul Angurakis, întotdeauna vă ascult argumentele foarte atent, suntem din, uh, facem parte din uh, două familii politice complet diferite, opuse, știm cât de diferite ne sunt opiniile, dar dați-mi voie să vă spun ceva. Nu cred că profitul este un lucru rău. Fără profit, economia ar da faliment. Așadar, profitul uh, este legitim. Cultura, totuși, este un lucru complet diferit. Este o chestiune diferită dacă putem lega uh, cultura și dezvoltarea economică. E, e altceva faptul că cultura le poate da oamenilor oportunitatea de a crea noi locuri de muncă, fără să faci din cultură o zonă de speculație fără limite. Așadar, în Europa modernă și în societatea modernă avem reguli care delimitează piața și care creează un cadru în care economia privată poate să funcționeze, dar economia privată și profitul sunt motorul uh, modelului nostru economic. Și ca să răspund doamnei Pac, N-am spus, n-am răspuns mai devreme pentru că e și o fac acum. Vroiam să vă aduc un omagiu pentru că în Erasmus Plus ați obținut un buget special pentru sport și asta e foarte important și e pentru prima dată când s-a realizat acest lucru în Europa. Examinăm uh, posibilitatea da, nu sunt sigur, ce e o posibilitate, dar am vrea ca fondurile structurale să financeze digitalizarea cinematografelor. Nu vă pot spune sigur că se va întâmpla, dar trebuie să cerem acest lucru. Sper că o să reușim. Dacă reușim, va fi foarte important. În ce privește capitalele culturale, am spus deja care e părerea mea, doamnă președinte, și cred că în cadrul trialogului vom găsi o soluție. De asemenea, am ascultat uh, intervenția doamnei Comoreva. De asemenea, este și noastră coordonator în cadrul acestei comisii și vreau să vă spun că nu sunt în dezacord cu dumneavoastră. Chiar sunt de acord că această chestiune a capitalelor culturale trebuie rezolvată, dar e o chestiune complexă. Nu putem însă să luăm dreptul Consiliului de a avea ultimul cuvânt. Dar până ajungem la Consiliu, deci până când ei trebuie să-și dea ultimul cuvânt, există o procedură întreagă care trebuie respectată, în care trebuie să, implica, să fie implicați specialiști, experți, pentru ca după aceea Consiliul să poată lua decizia finală. Dar oricum, nu o să anticipez trialogul care va începe mâine. Rolul nostru este de a le da tuturor membrilor posibilitatea de a lua o decizie. În concluzie, aș vrea să repet Uh, cât de mult respect am pentru toți membrii Parlamentului European. Așa cum am spus, am fost și eu membru în Parlamentul Elen 14 ani în calitate de persoana uh, responsabilă de cultură și sport în președinția Elenă, am intenția de a colabora strâns cu dumneavoastră, uh, cu Comisia și cu președintele ei și să promovăm aceste chestiuni cât mai mult posibil în următoarele șase luni. Vă mulțumesc pentru atenție. Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Permiteți-mi o ultimă observație, pentru că m-am uitat și la colegii mei. Noi nu considerăm că Consiliul are ultimul cuvânt de spus. Dacă cineva are ultimul cuvânt de spus, atunci e vorba de Parlament și Consiliu împreună. În procedura de codecizie nu mai există ultimul cuvânt al Consiliului. De aceea nu cred că ar trebui să reintroducem acest lucru în cazul capitalei culturale europene. Poate că noaptea ar putea fi un sfetnic uh, bun și ar trebui să ne mai gândim dacă are rost să uh, ne luptăm așa degeaba, pentru că nici dumneavoastră nu decideți nimic, nici noi nu decidem nimic. Până la urmă, decizia este luată de juriu și de aceea apelez la dumneavoastră, haideți să încercăm să găsim până mâine o soluție pentru a putea desemna uh, capitala culturală în cauză. Mulțumesc și acum îl așteptăm pe următorul domn ministru. you. <laughs> So, Domnule, ne vedem la... Domnule... Păi am zis eu că o să fost în engleză, am înțeles și eu. Das kein Mensch mehr da. Niemand mehr da. Was soll machen? So, can we just continue the, to listen to the third minister of uh, Greece? Haideți să-l ascultăm pe uh, ministrul adjunct, atașat primului ministru și purtător de cuvânt al guvernului responsabil pentru mass media, deci domnule Chedicoglu. Puteți începe, vă rog. Ați pronunțat foarte bine. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, stimați europarlamentari, Mă bucur să fiu aici și să vorbesc uh, în fața Comisiei dumneavoastră. Am ocazia să prezint uh, prioritățile președinției elene dumneavoastră. Înainte să introduc aceste subiecte care sunt uh, importante pentru președinția Elene în domeniul audiovizualului, aș dori să spun că datorită noi convergențe în ceea ce privește mass media, am simțit nevoia să restabilim uh, noile valori ale Uniunii Europene, libertatea expresiei, libertatea individuală și ne-am gândit că e nevoie să se respecte regulile pieții în domeniul digital pentru a avea o concurență uh, loială și transparență. Aceste principii sunt uh, elemente cheie ale discuțiilor recente care se poartă în Europa, care ne arată direcția înspre care trebuie să ne îndreptăm. Știm că Consiliul a făcut eforturi susținute pentru a promova libertatea de expresie și se știe de asemenea că, odată cu agenda digitală, strategia Uniunii Europene pentru a obține economic, uh, o dezvoltare economică viabilă prin noile tehnologii uh, digitale presupune armonizarea pieței uh, audiovizuale la nivelul Uniunii Europene. Majoritatea statelor membre, printre care și al meu, Noile servicii reprezintă deja o mare parte din piața națională audiovizuală, de aceea uh, credem că este foarte important să garantăm acces la toate noile platforme și servicii pentru toată lumea, pentru a putea uh, asigura un flux liber de informații pentru a asigura depășirea obstacolelor și pentru a asigura transparența. Dorim acum să vă prezentăm prioritățile pe care le avem. vom adopta o nouă decizie a Consiliului în legătură cu semnarea numele uh, Uniunii Europene a Convenției Europene pentru protecția uh, legală juridică a serviciilor, bazându-se pe sau consistând în uh, respectarea deciziei Consiliului Europei. Și asta în conformitate cu hotărârea Curții Europene uh, de Justiție din 22 uh, octombrie 2013. Președinția Elene dorește să adopte până la jumătatea lui aprilie 2014 o nouă decizie a Consiliului uh, Uniunii Europene cu privire la semnarea Convenției Consiliului Europei Doamna președinte, roagă vorbitorul să reducă ritmul. Pentru a implementa așadar uh, hotărârea uh, instanței. Pentru asta trebuie adoptate trei noi decizii ale Consiliului pentru semnarea și ratificarea Convenției Europene a Consiliului Europei. Președinția Elena dorește să adopte până la jumătatea lui aprilie o nouă decizie a Consiliului Uniunii Europene cu privire la semnarea Convenției uh, Uh, Consiliul Europei cu privire la protecția juridică a serviciilor care se bazează pe sau constau în acces condiționat la uh, servicii, uh, având în vedere decizia curții. O propunere a Comisiei în acest sens a fost înaintată în 2010. Președinția Elena deja a înaintat această primă propunere statelor membre la prima întâlnire a grupului de lucru pe probleme care țin de audiovizual uh, pe 17 ianuarie. Cea de-a doua decizie va fi publicată curând cu participarea Parlamentului European. Un al doilea subiect vizează rezultatul rezultatul celor trei consultări publice europene. Prima vizează promovarea independenței autorităților de reglementare competente uh, pentru uh, serviciile audiovizuale. Cea de-a doua consultare, pregătirea pentru convergența totală în lumea audiovizuală, ceea ce se numește Connected TV. Și, în al treilea rând, uh, promovarea libertății mass-mediei și a pluralismului. Ca rezultat al acestui raport, uh, Comisia a organizat două consultări publice ulterioare printre organismele responsabile cu serviciile uh, audiovizuale pentru a ajunge la convergență. Iar Comisia în 2012, de asemenea, a uh, finalizat consultările publice cu privire la libertatea și pluralismul mass media. Grecia a luat parte în mod activ la toate cele trei uh, consultări uh, publice, iar autoritățile au mobilizat uh, cât s-a putut cărui interesați, publici și privați, pentru ca aceștia să-și poată exprima opiniile. La toate cele trei consultări, ținând cont de folosirea actorilor interesați la nivel național, președinția Elemona vizează procesarea datelor rezultate de urma acestor trei consultări și apoi inițierea unui, un dialog uh, constructiv între statele membre ale Uniunii Europene. Din acest motiv, uh, președinția Elena și Consiliul vor încuraja distribuirea de informații cu privire la rezultatul uh, acestor consultări. Comisia Europeană efectuează în mod regulat aceste analize, iar în funcție de rezultatele lor, sperăm, Comisia Europeană va putea să ne ajute să prezentăm un rezultat compensator al acestor consultări publice europene în cazul Consiliului de Ministri uh, de la Bruxelles de pe 21 mai. Mai mult, aș dori să vă informez în legătură cu un eveniment important din domeniul audiovizualului în aprilie la Atena, Având în vedere provocările importante care rezultă de pe urma convergenței uh, serviciilor tradiționale ale audiovizualului la noile servicii, la cele care au o natură complexă și sunt uh, strâns legate de internet, noi uh, vom continua dialogul politic inițiat de președinția lituaniană. Ne vom axa pe chestiuni care țin uh, de schimbarea rapidă a domeniului audiovizualului, uh, asta în legătură cu era digitală. Țara mea va organiza la Atena pe 14 și 15 aprilie o conferință protecția minorilor din uh, mediul digital și va găzdui reprezentanți uh, a instituțiilor uh, Uniunii Europene, ai Consiliului Europei și ai altor organizații internaționale, administrații publice ale statelor membre, autorizațiile de reglementare, um, mediul academic și alți actori interesați de pe piață. Vom pune pe ordinea de zi următoarele subiecte protecția minorilor uh, în legătură cu Connected TV, internetul, uh, reclamele, comunicările de publicitate în legătură cu uh, um, alimentele și conținutul lor în grăsimi și așa mai departe. Suntem conștienți de faptul că ultima plenară a actualului Parlament este programată pentru exact aceeași perioadă, dar rețineți faptul că sunteți cu toții invitați la această întâlnire. Comisia dumneavoastră, bineînțeles, are un mare interes uh, în legătură cu aceste subiecte, iar dacă veți uh, veni, veți oferi un mai mare prestigiu acestui eveniment. Aș dori de asemenea să vă asigur de faptul că țara mea își dorește să continue cooperarea excelentă dintre Consiliu și Parlament în uh, domeniul audiovizualului. Știm că promovarea principiilor democratice și a valorilor culturale sunt obiective comune. Aș dori să vă asigur că aș dori ca canalele de comunicare cu Comisia dumneavoastră să rămână deschise. Vă mulțumesc! Ok, vielen herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult! Domnul Papa Nicolau dorește să intervină. Mulțumesc. Bun venit, domnule ministru. Sunteți ultimul invitat de astăzi, de aceea probabil vedeți că sunt destul de multe absențe în sala noastră. Există în paralel și multe alte audieri și alte prezentări și îmi pare rău că astăzi nu sunt prezenți și colegii care se ocupă în special de audiovizual, cei care au fost raportori pe temele cele mai importante. Întrebarea mea este următoarea. Vorbim despre mijloace audiovizuale. Anterior, am vorbit și cu ministrul educației și despre oportunitățile pe care le oferă în acest uh, context uh, aceste mijloace pentru a căpăta competențele necesare pentru găsirea unui loc de muncă. Această lume tehnologică a audiovizualului digital oferă această posibilitate. Vorbim uh, de asemenea despre epoca digitală și mă întreb de aceea, cum anume președinția Elena, în scurtul timp pe care îl are la dispoziție, va putea pune accentul pe aceste teme? Sectorul audiovizual, așa cum se dezvoltă astăzi, poate crea noi oportunități pentru tinerii europeni, da sau nu? Mulțumesc. Uh, președinte, aștept, colectăm mai multe întrebări și după aceea ne oferiți răspunsurile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Aș dori să exprim două rugăminți. Nu e vorba că Parlamentul European uh, nu s-ar fi ocupat în ultimii doi ani de problema audiovizualului și o facem doar acum. Și aș dori să reamintesc și raportul nostru cu privire la Connected TV, televiziunea conectată, unde menționasem o serie întreagă de sugestii și spuneam că poate și Comisia ar trebui să se gândească la o directivă în domeniu și poate că cei care doresc să gândească în continuare în această direcție ar trebui să-și aducă aminte de ce s-a făcut deja, nu trebuie reinventată roata de fiecare dată. Și uh, azi dimineață iarăși am votat un raport cu largă majoritate, de fapt cu unanimitate în această comisie, proiectul de regulament cu privire la piața digitală, unde am adăugat o serie întreagă de modificări față de proiectul Comisiei. Noi pledăm pentru o asigurare corespunzătoare din punct de vedere legislativ a neutralității internetului, acest lucru să fie ancorat prin lege, o condiționare strictă a serviciilor specializate, astfel încât accesul la internet, libertatea de comunicare și de a se informa să poată fi asigurate și pe viitor și să nu depindă de banii pe care îi ai la dispoziție, accesul la anumite conținuturi. Și trebuie să vă spun că avem nevoie de toată susținerea, pentru că știți foarte bine că deseori această chestiune se abordează nu din perspectivă culturală și a mass media, ci mai degrabă din punct de vedere a politicii industriale, din punct de vedere economic. Dumneavoastră, calitate de reprezentant al președinției, trebuie să aveți grijă ca lucrurile acestea să nu fie privite doar din punct de vedere economic și să se țină cont și de implicațiile uh, sociale și mediale. Și astfel ne-ați putea uh, da o mână de ajutor pentru care v-am rămâne recunoscător. Mulțumesc, doamna Silvia Costa. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, vă urez mult succes uh, pe parcursul președinției dumneavoastră și sperăm că președinția Elenă va reuși să relanseze uh, aceste teme uh, culturale și de mass media, așa cum rezultă și din comunicarea dumneavoastră. În primul rând, mi se pare foarte interesant ce ați spus dumneavoastră despre această conștientizare care poate că ar trebui uh, regândită în special în ceea ce privește directiva cu privire la serviciile uh, TV. Pentru că în cursul uh, consultărilor și a dezbaterilor pe marginea directivei, cred că a sosit uh, momentul să ne pronunțăm și să facem un pas înainte în acest sens. La fel vreau să vă spun că vis-a-vis -vis de consultările pe care le-ați menționat, vis-a-vis -vis de pluralismul uh, mass mediei audiovizuale în Europa, libertatea de expresie, uh, revine autorităților, eu cred că e nevoie să demarăm un proces care să accelereze atingerea acestor obiective. S-a semnat o petiție europeană a cetățenilor pe această temă pentru a avea un mai mare pluralism uh, în mass media europeană și o mai mică concentrare a publicității. De asemenea, mă bucură intenția dumneavoastră de a avea o inițiativă cu privire la protecția minorilor în sfera digitală. Și eu am redactat un raport pentru această comisie în care îmi exprimeam speranța că se vor face pași înainte în acest sens. A existat și o recomandare a comisiei în acest sens, totuși ar fi important ca anumite cerințe uh, care s-au găsit în acel raport să se regăsească mai vizibil și în prioritățile naționale. Și în ultim punct cu privire la uh, cinematografie. Așa cum spunea și uh, doamna Pac în dialogul cu Ministrul Culturii, mă bucur că uh, se reia această temă. Pentru că nouă ne-a fost greu să convingem că gestiunea uh, arhivei cinematografice, a patrimoniului cinematografic, nu poate rămână o chestiune care să țină doar de statele naționale. E o temă europeană. Este subfinanțată în momentul de față, dar cred că trebuie să lucrăm mai mult în această direcție, pentru că cred, de pildă, că Parlamentul s-a luptat pentru a Uh, prevedea posibilitatea digitalizării patrimoniului și aici ar fi important un uh, sprijin financiar european și nu din part, doar din partea statelor membre. Anumite proiecte se derulează deja pentru digitalizarea arhivelor uh, cinematografice. Sigur că nu există um, până acum un răspuns coerent din partea diferiților uh, comisari, de aceea mi se pare interesantă abordarea pe care ne-ați prezentat-o dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Trupel. Mulțumesc. Mulțumesc pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat. Aș dori să completez ceea ce spunea doamna Kammer. E vorba de, de evoluția serviciilor audiovizuale publice în sfera digitală. Vreau să vă reamintesc că este vorba de bunuri publice și politica noastră se desfășoară sub semnul um, UNESCO pentru diversitate uh, și aceste bunuri sunt și purtătoare de identitate, de aceea acestea trebuie reglementate în altă manieră. De aceea, atunci când discutăm despre neutralitatea rețelei, o lume pe deplin convergentă, trebuie să ținem cont de acest lucru. Eu cred că președinția grea, Elena, ar putea juca un rol important în această privință. Și, în ultimul rând, acum domnul Angorakis. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, este o discuție importantă. Din păcate, eu nu fac parte din această comisie și raportorul nostru uh, nu este prezent în momentul de față, dar aș dori să exprim totuși câteva idei. Dacă suntem sinceri, nu există libertate de exprimare în mass media. Acesta este adevărul. Am avut o uh, discuție cu privire la societate, capitalism și antreprenoriat înainte și când uh, spun că nu există libertate de exprimare. Sigur că oamenii de afaceri exprimă punctul de vedere, dar uh, acesta este un punct de vedere capitalist și aceștia sunt și în inferioritate. Bunurile însă sunt produse de muncitori, de lucrători care, pe care nu îi reprezintă nimeni în, la televizor. Mai sunt și partide politice care nu au uh, spațiu suficient de amplu pentru a se exprima. În uh, Grecia Majoritatea emisiunilor TV sunt private. Calitatea și conținutul acestor programe este, uh, sunt intolerabile. Conținutul educativ uh, este sub orice critică. Și nu se pune pe nicăieri uh, problema calității conținutului. Vorbim de liberalizare, era digitală și așa mai departe, dar uh, unde rămâne conținutul emisiunilor? Pentru că eu cred că este un lucru foarte important. Altfel, cu astfel de emisiuni, uh, doar ne spălăm pe creier. Și în ultimii 45 de ani am asistat la multă spălare de creier prin politici europene și în mass media se continuă această tendință și nu mai există o poziție contrară. Nimeni nu spune că oamenii ar trebui să se organizeze și să lupte împotriva sistemului. Este o opinie care nu se poate exprima. Și nu se întâmplă din întâmplare aceste lucruri. În, după părerea mea, Parlamentul European și dumneavoastră ar trebui să aveți o reacție mult mai fermă vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat astăvară în Grecia. Guvernul a luat o decizie nemai întâlnită de a închide televiziunea publică. A dispărut orice mesaj de pe ecrane. Vom merge în campanie electorală, vom fi judecați după ceea ce am uh, spus, am făcut. 2500 de oameni și-au pierdut locurile de muncă și situația s-a deteriorat. Domnule coleg Angorakis, vorbeați uh, de mine și nu vreau să îmi asum ceea ce ați spus dumneavoastră acum. În schimb, trebuie să vă spun că ați avut astăzi de trei ori posibilitatea să vă exprimați public opinia pentru că această ședință se transmite pe web. Așadar, astăzi uh, ați putut să vă exprimați și puteți să uh, puneți și pe pagina noastră de web aceste înregistrări. Sigur, în mare parte nu pot să vă dau dreptate despre situația din Grecia trebuie să discutați la dumneavoastră acasă. Aș dori acum să dau cuvântul domnului ministru pentru a ne da un răspuns la întrebările care au fost formulate. Mulțumesc, doamna președinte. Voi răspunde la întrebări în ordine. Domnul Papa Nicolau, știți foarte bine că una dintre prioritățile Uniunii Europene pentru cele șase luni în care Grecia are președinția este cea legată de dezvoltare și de crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea tehnologică în sectorul audiovizual ne dă posibilitatea de a lupta cu șomajul Șomajul este cel mai mare inamic. Este marele inamic al Uniunii Europene și cu siguranță în Grecia acest lucru este cel mai valabil pentru că știți că noi am fost loviți de șomaj mai mult decât o altă altă țară. Avem uh, niște procentaje enorme, mai ales uh, la tineri, 60% în Grecia șomajul. E, e un coșmar. Și în același timp avem tineri cu capacități profesionale bine pregătiți și care au foarte mult de oferit în domeniul audiovizual. Deci, direcțiile de dezvoltare pe care dorim să le promovăm ne vor permite să îmbunătățim și să îmbogățim noile tehnologii. Am vorbit în raportul meu despre facilitatea accesului tuturor la posibilitatea de a crea, de a, de a deveni creatori prin intermediul unor noi platforme tehnologice. Deci oamenii să avă, aibă acces direct, publicul să aibă acces direct, fără să fie nevoie de o aprobare eh, din partea vreunui canal de, de comunicare. O să vă răspund, domnule Angorache, într-un minut, dar în domeniul audiovizual, europenii pot obține rezultate dacă sunt uniți Uh, fiecare țară în parte, luată în parte e o piață mică, dar, dar împreună suntem o piață uriașă. Așadar, dacă am uh, colabora, ar fi foarte, am obținut rezultate foarte bune. Uh, sunt jurnalist de profesie, de meserie, știu despre ce vorbesc și am fost jurnalist, am lucrat în mass media cam 20 de ani. Jurnaliștii în Grecia au unul dintre cele mai înalte niveluri de șomaj. Cam jumătate din membrii Federației Jurnaliștilor din Atena sunt șomeri. Așadar, uh, trebuie să le găsim tuturor acestor oameni locuri de muncă și într-un moment în care mass media tradiționale, în special ziarele tipărite, trec printr-o criză profundă, și multe dintre activități se transferă pe internet. Este crucial ca Uniunea Europeană să stabilească reguli și să găsească soluții. Doamna Camareva, știu că v-ați ocupat cu problema mass media în special și sper că vom fi capabili să comunicăm în mod regulat. Schimbul de experiențe este foarte important Schimbul de propuneri ne poate permite să ajungem la cele mai bune rezultate. Puteți uh, conta pe susținerea mea. V-ați referit la ceva foarte important. Da, mass media este o industrie, dar nu e doar o industrie. Și asta se vede dacă vă uitați la numărul de angajați în sectorul audiovizual ca procent din populația europeană și o comparați cu PIB-ul, pe care îl produce audiovizualul, puteți vedea că există un factor de multiplicare uriaș. Deci nu e vorba doar de o industrie. Pentru că aceasta influențează și marchează dezvoltarea și schimbă identități, mai ales ale tinerilor. Deci puteți conta pe susținerea noastră totală. Vrem să colaborăm strâns și după discuțiile de aici, cred că vom reuși să ajungem la cel mai multe, la cele mai bune rezultate, mă scuzați, dacă ne combinăm eforturile. Doamna Costa, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele noastre frumoase și vă împărtășim uh, interesul față de problemele minorilor și protecției copilor. Credem că acest congres care va fi organizat la Atena trebuie să ofere soluții. Am găsit unele soluții pentru protejarea, protecția minorilor în ce privește televiziunea, dar acum tehnologia a progresat la televizor poți să pui un semn în uh, colțul din jos, dar internetul este diferit și uh, sunt uh, multe exemple de uh, vulnerabilitate pentru copii. Trebuie să protejăm victor, viitorul Europei și asta sunt copiii, viitorul. Deci în ce privește digitalizarea cinemaului, nu sunt eu responsabil, dar arhivele sunt o mare comoară și în acest moment digitalizăm aceste uh, valori și arhive și încercăm să uh, păstrăm această comoară uriașă. Doamnă Triple, sunt de acord că avem nevoie de diversitate culturală. Asta este bogăția Europei, de aceea Europa este bogată și este o alternativă la modelul american uniformizator. Suntem uh, egali, dar nu suntem uh, la fel și putem învăța uh, unii de la ceilalți, putem și trebuie să ne păstrăm diversitatea culturală și niciun loc în lume nu este mai important unde această diversitate să se poate exprima decât în mass media. În fine, domnule Angorakis, vă apreciez foarte mult, știți, în ciuda diferențelor noastre politice. Nu puteți să-mi spuneți că nu există, domnule Angorakis, niciun fel de libertate în mass media. Există ziare, există website-uri, există libertate de exprimare ce trebuie să rezolvăm este gândirea critică, pentru că spuneți că angajații trebuie protejați, dar dar pentru a fi un angajat trebuie să fie și un patron. Ca să existe un angajat trebuie să existe și un patron și din nefericire viața arată că opusul la ce spuneți noastră e valabil. Pe măsură ce se închid companiile, angajații ajung pe străzi. Uh, trebuie să găsim cadrul uh, cel mai corect în ce privește calitatea conținutului de la televiziunile private. Da, sunt de acord cu noastră, dar dacă oamenii vor să se uite la acele programe, nu poți să-i oprești. Ce poți să faci este să educi oamenii. În special uh, pe cei tineri, folosind noi tehnologii, putem încerca să evităm uh, capcanele trecutului. Dar nu pot accepta ideea că se face spălare pe creiere, nu, nu pot accepta ca unele opinii să fie interzise, să nu se poată exprima. Dumneavoastră vă contrazice singur în ceea ce spuneți aveți o platformă aici și o platformă internațională și vă exprimați propriile opinii. Asta e democrația. Și de asemenea v-ați referit la televiziunea Elena, ce ne cu ERT, cu ERT. Știu că a existat o discuție lungă în această comisie pe acest subiect. Vreau să spun doar două lucruri. Televiziunea publică există din nou, funcționează, există radio public și independența acestora sunt garantate de lege și vă pot da și cifrele în legătură cu modul în care independența lor este protejată. Niciun guvern din Grecia nu va putea influența vreodată televiziunea publică. Acest lucru a fost înscris în lege. Vreau doar să spun așadar că a fost o decizie foarte dificilă aici la Parlamentul European Poate noastră vi s-a părut uh, negativ, dar dați-mi voie să vă spun acest lucru. O anecdotă personală, dacă vreți, un caz. Când eu eram în opoziție, și mă ocupam de mass media, am exprimat critici, m-am exprimat critic în legătură cu un uh, scandal din Grecia, care avea legătură cu drepturile de difuzare pentru Liga Campionilor. Televiziunea publică oferise 33 de milioane de euro pentru 3 ani de uh, contract. Următoarea ofertă era sub 6 milioane, deci de 5 ori mai puțin decât ce plătea televiziunea publică. Era o nebunie și total inacceptabil într-o țară care pierdea bani și avea mare nevoie de bani. Și când am venit la putere, am spus că acest, această situație scandaloasă trebuie să îi se pună capăt și o, un responsabil mi-a spus nu se poate face acest lucru pentru că serviciile juridice uh, vor trebui să-și dea avizul și am spus, e regulă, să-și facă avizul, să-și dea avizul și au spus, dar nu pot să-și dea avizul pentru că pe baza avizului juridic uh, s-a semnat acel contract și atunci am spus, schimbați pe oamenii de la serviciul juridic pentru că este clar că nu au protejat interesul public. Și a fost imposibil să-i dăm afară pe cei din serviciu juridic pentru că aveau contracte pe viață nu aveau nici măcar limită de vârstă. Puteau, șeful biroului juridic avea 80 de ani și nu putea să fie determinat să se retragă, să se pensioneze. Deci, vă imaginați ce am dat. Ați fi lăsat lucrurile așa? Și asta era doar vârful icebergului, acest scandal cu cât au plătit pentru Liga Campionilor. A fost o decizie dificilă, uh, e adevărat, închiderea EFT, dar după un an uh, în care am încercat să facem reforme, uh, ne-am dat seama că sistemul nu se poate reforma. Nu suntem responsabili de închiderea tuturor programelor televiziunii și trebuie să vă spun că emisia noi televiziune ar fi început mult mai devreme și n-am fi avut uh, miră de emis, pe emisie atâta mult uh, timp. La fel uh, uh, și cu radioul, radioul public are niște fundații foarte sănătoase și mm, se bazează pe niște principii mult mai eficiente și sănătoase și televiziunea și radioul vor oferi grecilor și informații corecte și cultură și divertisment la care au dreptul și grecii ca oricine altcineva. Mulțumesc! Mulțumesc! Astăzi nu doream să reluăm vechile dezbateri. Am discutat uh, despre aceste lucruri. Poate că a fost o abordare puțin fericită din partea dumneavoastră și poate că astăzi nu ați procedat la fel, dar totdeauna ești mai uh, deștept uh, ulterior. Eu, în orice caz, urez televiziunii publice din Grecia Uh, pentru că nu vreau să folosesc uh, o denumire care să uh, amintească de vremurile comuniste, estimate colo, coleg. Trebuie așadar această temă să o lăsăm deoparte în momentul de față. Uh, vă urez mult succes în următoarele șase luni. Poate ne vom revedea uh, la vreun eveniment la care ne veți uh, vita Pe 14-15 mai uh, aprilie nu putem pentru că este ultima reuniune a Parlamentului. Nu vom putea veni la Atena. Sper însă că vor exista și alte posibilități de a avea un dialog și cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru prezență. Dacă îmi permiteți, Dacă îmi permiteți să vă adresez uh, invitația de a participa la summitul de la Atena prin videoconferință, pentru că înțeleg importanța ultimei plenare. Și mai important, am apreciat sugestii pe această temă, pentru că există în această comisie oameni care s-au ocupat foarte mult de aceste teme. Mulțumesc, domnule ministru, și o seară plăcută! La diverse nu e nimic. Aprobarea deciziilor coordonatorilor. Procesul verbal va parvenit la prânz și nu au fost obiecții. Următoarea reuniune este pe 12 februarie. Doamna președinte, mulțumește și uh, interpreților. O seară plăcută! Staforul.